Ja, liebe, liebe Kollegin. Stimate colegi, stimați colegi, vă salut cordial. Ne aflăm în preajma Crăciunului, un moment indicat meditației și liniștii și această liniște dorim să o provocăm și prin procedura de descărcare de gestiune. Datorită alegerilor europarlamentare avem la dispoziție o lună ă, mai puțin pentru activitatea parlamentară și vă mulțumesc pentru întrebările pe care le-ați adresat comisiei să Vă întreb dacă aveți propuneri de modificare a ordinii de zi. Constat că nu e cazul în acest caz, vreau să vă spun că este o ședință publică, se transmite prin internet și uh, salut uh, și pe reprezentanții Curții de Conturi și pe domnul comisar Cioloș prezenți la această ședință Punctul 3 al ordinii de zi, procesele verbale ale ședințelor din noiembrie, există observații legate de aceste procese verbale? Constat că nu. În felul acesta le considerăm acceptate. Punctul 4. Procedura de descărcare pentru 2012. Raportori este Marcus Piper, Invitatul nostru este comisarul Cioloș. I-am adresat și întrebări în scris. Înainte de a-i da cuvântul pentru niște observații de ordin general, îi dau cuvântul raportorului Marcus Piper dacă dorește acest lucru. Vă rog, domnule Piper. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ne-am respectat uh, calendarul Aș face câteva observații inițiale pentru a-i da ocazia și domnului comisar să răspundă la unele întrebări. Domnule comisar, stimați membrii ai Curții de Conturi, politica agrară comună este un domeniu important al activității instituțiilor europene aflate în centrul atenției opiniei publice din Europa și aș vrea să uh, mă refer inițial la două puncte de greutate. Primul pilon, după aceea câteva referiri legate de pilonul 2. În ce privește primul pilon? Aici rata erorilor este de 2,9, a fost și a crescut acum la 3,8%. Nu este o veste bună. Conform curții de conturi, majoritatea erorilor se datorează unor plăți excesive pentru uh, suprafețele de greening. Pentru sistemul nostru, LPIS este o problemă. Acest sistem uh, funcționează doar condiționat. Este vorba de Land Parcel Identification System, sistemul de identificare al parcelelor. Direcția Generală Agri a avut rezerve în legătură cu situația din Portugalia, Bulgaria și Franța. Aș dori să ne referim la aceste trei țări. În Portugalia avem rezerve legate de acest LPIS în baza unor lacune constatate în anii 2006-2007. Asta înseamnă că în anul 2013 încă nu putem spune că aceste lacune au fost înlăturate și uh, va trebui ca abia în anii 2015-2016 să ne putem pronunța definitiv. Dar asta va fi la 10 ani după constatarea primelor deficiențe. În Franța, Curtea de Conturi a constatat deja deficiențe în 2007 și eh, recent s-a spus că Franța a fost invitată să înlăture punctele slabe din controlul în ce privește ecocondiționalitatea și eh, în anii 2014-2015 vom avea răspunsurile legate de înlăturarea deficiențelor constatate în anul 2007. Bulgaria a aderat mai târziu la Uniunea Europeană, dar încă din 2009 a fost clar că eh, sistemul de acolo eh, ne creează probleme cel puțin imaginile din avion denotă acest lucru și uh, cred că o îmbunătățire cel târziu în anii 2014-2015 uh, va putea fi uh, constatată. Mie mi se pare însă că situația este greu de acceptat. Eu cred că ar trebui să fie operate niște corecții financiare anuale de către comisie, dar uh, pe noi ne îngrijorează durata acestor proceduri. În Franța, încheierea de bilanț uh, pentru 2013 uh, se face uh, pentru anul 2007, deci rămâi mut în fața unor asemenea întârzieri. Pentru Portugalia, de asemenea, corecțiile necesită foarte mult timp, până în anul 2014-2015, și aceste proceduri nici nu sunt foarte transparente. Pentru noi, uh, care suntem observatori din afară, este greu de înțeles um, de ce uh, ne confruntăm cu o asemenea situație? Oare nu ar fi mai simplu să se facă niște corecții paușale în sistem de la bun început? Cum putem să evaluăm o asemenea situație? Curtea analizează diversele state, nu în fiecare an aceleași state, dar după aceea put, trebuie să constatăm că există deficiențe serioase în toate țările în ce privește sistemul LPS și am sentimentul că deși timp de mulți ani ne-am aflat sub o limită uh, semnificativă, mereu s-a spus lucrurile se vor îmbunătăți de la un an la altul, uh, mie mi se pare însă că, de fapt, uh, se subestimează seriozitatea situației. Acum ni se spune că abia în perioada 2014-2015 lucrurile ar putea eventual să se îmbunătățească. Ce recomandări puteți face dumneavoastră unui raportor care trebuie să-și asume acum acum responsabilitatea de a se pronunța în favoarea unei descărcări de gestiune. Pentru mine situația este dificilă și cred că va trebui să uh, uh, discutăm cu colegii pentru a ne lămuri. În ce privește cel de-a doilea pilon, rata erorilor a crescut de la 7,7 la 7,9. Este vorba despre TVA în principal, iar Curtea de Conturi, în legătură cu pilonul 2, a constatat deficiențe în Franța, Suedia, Germania, Polonia, Bulgaria și România. În anul precedent, Danemarca, Spania, Italia, Ungaria, Austria și Finlanda. Probabil că uh, după aceea deficiențele se vor constata în celelalte țări până când ajungem să le menționăm pe toate, pentru că se constată că de fapt în toate statele există uh, probleme legate de pilonul 2. Direcția Generală Agri um, are o rezervă de 13,2 miliarde de euro doar în legătură cu pilonul 2, ceea ce este o problemă. Aici așteptăm îmbunătățiri urgente și voi încheia în curând. Avem impresia că sistemul nu se îmbunătățește, ci că mai degrabă s-a înrăutățit, iar pilonul 2 are cea mai ridicată rată de eroare din toate domeniile politice. Din păcate, inclusiv în ce privește cuprinderea, înregistrarea tuturor uh, parcelelor, uh, nu a putut să fie uh, rezolvată. Sperăm ca în perioada 2014-2016 lucrurile să se amelioreze. Acestea ar fi observațiile inițiale. Ieri s-a spus că în ce privește corecțiile financiare nete, trebuie să mai lucrăm în ce privește uh, fondurile structurale, dar cred că și în legătură cu politica agrară ne aflăm în fața unor provocări uriașe și aștept acum cu interes discuția cu domnul comisar Cioloș. Mulțumesc, domnule raportor Piper, este un bun exercițiu să dăm cuvântul și membrilor Curții de Conturi. Bugetul pentru agricultură este atât de important pentru bugetul european, încât doi membri ai Curții de Conturi sunt prezenți astăzi în mijlocul nostru, doamna Butberg, Uite și domnul Cubic. Nu știu care dintre dumneavoastră dorește să înceapă. Vă rog, domnule Cubic. Dear President, honorable members of Parliament, Stimate domnule președinte, domnule comisar, stimați membri ai Parlamentului, mă bucur să pot prezenta uh, activitatea curții evaluând um, situația pieței și a subvențiilor directe. Să încep cu principalele concluzii ale auditului. Rata probabilă a erorii în 2012 în aceste plăți este estimată a fi 3,8%, iar rezultatul se bazează pe studierea unor eșantioane din 180 de plăți. <clears throat> Aceste sisteme de control erau, au, au, au constatat că sunt parțial efective și situația e similară cu anul trecut. Am analizat în acest sens 5 agenții de plăți și acum, dacă îmi permiteți, să vă dau câteva detalii la cele spuse mai devreme. Ce tip de erori au contribuit la rata erorii din acest an? Aproape jumătate din uh, rata erorilor a fost generate de probleme cu declarările suprafețelor. Fie fermierii au declarat suprafețe prea mari, sau au fost declarate zone ineligibile și s-au plătit pentru acestea. O altă problemă se referă la erori sau decizii incorrecte făcute de administrarea statelor membre. Aceste erori cumulează și fac aproape o treime din erori. Iar restul erorilor rămase țin de o serie de neajunsuri punctuale și probleme de ecocondiționalitate. Uh, cele de ecocondiționalitate însă se referă la doar 0,2% din toate din rata er, totală a erorilor. Să comparăm așadar situația din 2011 cu cea din 2012. Aceste valori sunt de la sine înțelese. Rata erorii a crescut de la 2,9 la 3,8%, o limită superioară a erorii de 5,9%, iar cea inferioară la 1,7%. Cu toate acestea, se pot găsi o serie de analogii cu 2011. Frecvența a crescut doar puțin, iar numărul de erori cantificabile a rămas neschimbat. Mai sunt anumite eh, eh, tipuri similare de erori, în special din punct de vedere administrativ și cu pășunile permanente. Ca și anul trecut, problema ecocondiționalității ține doar 0,2%. Noi am analizat datele și pur și simplu am constatat mai multe erori mari, ca să le spunem așa, ceea ce explică și din punct de vedere matematic da, creșterea acestei rate. Eu cred că motivul se găsește în eficacitatea sistemului și ajung astfel la cealaltă parte a valorii noastre. Ca și în fiecare an am verificat mai multe state membre și am văzut mai multe concluzii negative. În primul rând, eficacitatea IACS este afectată de datele incorrecte utilizate pentru verificările încrucișate. De asemenea, am măsurat anumite parcele, am remăsurat parcelele măsurate deja de agențiile naționale și măsurătorile noastre au fost diferite de către cele ale agențiilor naționale. Pe de altă parte însă, am constatat că Sistemele pentru a ajutora persoanele defavorizate sunt eficiente în două state membre. În general însă, într-o serie destul de mare de tranzacții afectate de erori, Curtea constată că autoritățile naționale au avut suficiente informații pentru a fi detectat și corectat erorile respective. Apoi, la nivelul Comisiei, am văzut că în raportul anual de activitate pentru 2012, Direcția Generală Agri și-a revizuit abordarea cu privire la calcularea ratei reziduale. Această nouă abordare ține cont de faptul că statisticile de inspecții trimise de statele membre pot fi afectate de neajunsuri care au desigur un efect asupra încrederii acestor valori, și nu se referă la toate componentele ale ratei reziduale de eroare. În concluzie, rata reziduală pentru subvențiile pentru zone decuplate pentru 2012 este estimată de comisie de a fi 2,4%, ceea ce corespunde marjei dintre limitele inferioară și superioară între 1,7 și 5,9%, cum am mai menționat mai devreme. Și acum, după ce am prezentat aceste rezultate, permiteți-mi să fac câteva recomandări. Pe baza acestor constatări, Curtea cons- co- recomandă următoarele. Eligibilitatea terenurilor și în special a pășunilor permanente să fie înregistrate în mod corespunzător în sistem. Să se ia măsuri imediat ce se constată probleme în baza de date IACS, Plățile trebuie să se bazeze pe rezultatele lor inspecții care să fie de calitatea necesară pentru a determina suprafața eligibilă într-un mod corespunzător, iar activitatea directorilor agențiilor de plăți și a autorităților de certificare reprezintă o bază bună pentru evaluarea legalității și a conceptelor în vigoare. Înainte de a încheia, aș mai dori să spun două lucruri. Și acestea sunt importante, după părerea mea. Eu cred că modificările operate de comisie în uh, metoda de calcul reprezintă un pas în direcția potrivită, chiar dacă noua metodă nu a fost încă analizată de noi în detaliu, eu apreciez că s-a făcut acest pas și aștept cu interes să continuăm uh, analiza, să continue uh, acest nou sistem și să se îmbunătățească. Și aș dori să avem în continuare o bună cooperare între serviciile noastre și cele ale Comisiei. Mă bucur să constat din uh, răspunsul Comisiei și din ceea ce s-a văzut în cadrul întâlnirilor noastre că, în principiu, nu avem poziții foarte diferite în evaluarea naturii problemei care trebuie uh, discutate. Mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție dacă există întrebări. Mulțumesc, domnule Cubic, pentru raport. Doamna Putpecute, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, domnule comisar, domnilor și domnilor. Plăcerea mea este de a vă prezenta capitolul 4 din raportul pe 2012. E vorba de dezvoltare rurală, mediu, pescuit și sănătate. Aceste zone au reprezentat 10% din bugetul UE pe 2012, o valoare de 15 miliarde de euro. Am cinci mesaje principale în acest capitol pe care aș dori să le subliniez. În primul rând, a existat un nivel de eroare al plăților mm, cea mai probabilă valoarea erorii e de 7,9%, ceea ce e asemănătoare cu estimarea de anul trecut. Curtea are încredere în 95% de faptul că rata erorii se află între 4,5% și 11,3%. Au fost descoperite erori în aproximativ două trăimi din plățile verificate de noi, ceea ce arată că problema este foarte răspândită. S-au identificat erori în toate statele membre auditate și în aproape toate măsurile auditate. În al doilea rând, după părerea noastră, autoritățile naționale au avut suficiente informații pentru a fi detectat și corectat majoritatea acestor erori. În al treilea rând, erorile au avut loc, în special în cauza faptului că beneficiarii nu au respectat criteriile de eligibilitate. Aceasta, pe de o parte, pentru că regulile și condițiile de eligibilitate pentru dezvoltare rurală sunt foarte complexe adesea și a mai fost și din datorită faptului că există neajunsuri în sistemele statelor membre fie nu s-au aplicat corespunzător regulile de achiziții publice, fie angajamentele agricole și de mediu nu au fost respectate, sau investițiile, proiectele de investiții și beneficiarii nu erau eligibili. S-au constatat erori și într-o treime a plăților care aveau de respectat obligații de ecocondiționalitate. În al patrulea rând, noi am uh, evaluat și sistemul de supraveghere și control și am constatat că e parțial eficient. În al cincilea rând, recomandarea curții este că statele membre ar trebui să utilizeze toate informațiile care le stau la dispoziție, acesta având potențialul de a detecta și corecta majoritatea erorilor. Să vă spun foarte clar că noi nu cerem mai multe controle, ci cerem ca aceste controle existente să fie mai bine implementate de către statele membre. Acesta ar fi foarte pe scurt rezultatul auditului nostru din, pentru 2012, ceea ce ne arată că situația generală cât privește respectarea regulilor aplicabile nu e satisfăcătoare. Auditurile noastre recente de performanță în domeniul uh, dezvoltării rurale au arătat de asemenea că situația e nesatisfăcătoare. Probleme curente par să fie următoarele. Fie obiectivele sunt prea generale, fie sistemele de selecție nu garantează că au fost alese cele mai bune proiecte și nu există concentrare pe ceea ce s-a realizat cu banii uh, publici cheltuiți informații suplimentare din uh, acest raport special apare în capitolul 10 al raportului anual. Combinația acestor rezultate pentru capitolul 4 uh, și aceste probleme de gestionare înseamnă că zona dezvoltării rurale e o zonă care cere atenție continuă. Introducerea unor planuri de acțiune și mișcarea către simplificare în această nouă perioadă de programare pot soluționa anumite probleme, însă vor exista în continuare riscuri uh, sau vor uh, spori în anumite zone, în special cât privește uh, instrumente de inginerie financiară. În continuare, Comisia, Curtea și toți ceilalți trebuie să rămână vigilenți. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau și eu la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, doamne Pechite. Acum că am văzut uh, care sunt aceste observații introductive, îi voi da cuvântul domnului comisar Cioloș. Domnule comisar, aveți cuvântul. Merci, uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Doamnelor și domnilor uh, membri ai uh, Curții de Conturi, permiteți-mi mai întâi să vorbesc despre trei măsuri de actualitate care sunt, au legătură cu discuția noastră de astăzi. În primul rând, pe 12 decembrie, Comisia a anunțat noi corecții financiare în valoare de 335 de milioane de euro pentru PAC, Astfel, totalul pentru 2013 este de 1,1 miliarde de euro uh, corectări financiare. Um, cred și toate corecțiile în domeniul agricol, acestea sunt corecții nete, deci banii nu pot fi refolosiți de statele membre pentru alte proiecte. Adică aceste fonduri sunt pierdute definitiv pentru statele membre care au comis erori corecțiile nete um, nu au doar obiectivul de a proteja interesele bugetare ale Uniunii, ci și de a incita statele membre să evite erorile și să-și amelioreze sistemul de gestiune. În al doilea rând, schimbarea recentă a regulamentului privind întreruperea plăților din cauza disfuncțiunilor în sistemele de control ne-a permis să folosim deja sistemul de întrerupere a plăților pentru un program regional în Italia, pentru Bulgaria, pentru România și pentru Slovacia. În plus, în ianuarie 2014, noul regim general de întrerupere și suspendare a plăților um, hotărât cu ocazia reformei PAC-ului va intra în vigoare. Deci ceea ce am făcut deja anul acesta, am făcut-o pe baza legislației pe care am ameliorat-o deja de anul trecut. Și noile reguli din 2014 încolo ne vor permite să folosim aceste instrumente mai ușor și să acționăm în amonte asupra problemelor. În al treilea rând, Comisia a ridicat parțial moratoriul în ceea ce privește executarea corecțiilor financiare pentru Grecia, pentru că autoritățile naționale nu au aplicat o parte din planul de acțiune care era o condiție pentru a continua să beneficieze de acest moratoriu. Deci, Grecia va începe să ramburseze corecții financiare acumulate încă din ianuarie 2014. După părerea mea, avem deci un sistem de protecție a bugetului Uniunii care funcționează în mod eficient în cazul poliției comune și în același timp continuăm, așa cum ați spus și dumneavoastră, să avem un, o rată a erorii nesatisfăcătoare. De aceea trebuie să continuăm să acționăm. În cazul primului pilon, rata erorii identificate de curte este mai ridicată decât pentru anul trecut, dar chiar curtea constată faptul că statele membre ar fi putut să identifice direct o mare parte a erorilor și să le corecteze sau să prevină aceste erori. Deci, Problema nu este sistemul în sine, ci carențele și calitatea folosirii sale de statele membre. De altfel, Comisia Europeană a anticipat concluziile curții în urma un, ameliorării metodei sale de calcul a ratei reziduale a erorilor pentru măsurile de piață și în urma acestui, acestei analize am identificat trei state membre, așa cum a spus domnul Piper, Portugalia, Bulgaria și Franța, ca fiind Uh, cele vizate de creșterea ratei erorilor. Pentru Bulgaria și Portugalia uh, s-au aplicat planuri de acțiune și problema problemele cu sistemul de identificare a parcelelor vor, sunt uh, în curs de rezolvare și Bulgaria va confirma în 2014 rezolvarea problemelor legate de calitatea aplicării sistemului de identificare a parcelelor. Pentru Franța există un sistem complex aplicat și uh, pe 12 decembrie s-au impus deja corectarea um, erorilor administrative. Pentru um, alte trei state membre, un plan de acțiune orizontal pentru corectarea erorilor va fi pus în aplicare. Am creat de asemenea grupuri de lucru pentru a aprofunda mai bine principalele cauze de eroare. Pe viitor, pentru a ne consolida capacitatea de a preveni erorile și pentru a coopera în amonte cu statele membre, am creat la DG Agri o nouă unitate de um, monitorizare a acțiunilor de gestionare și control asupra plăților directe. Această unitate va funcționa de, pe, de la 1 ianuarie 2014. Pentru dezvoltarea rurală, nivelul ratei erorilor este aproximativ același ca și cel al anului trecut. Comisia și statele membre au uh, lansat diverse acțiuni și ne continuăm eforturile, așa cum am spus deja, Parlamentului, dar aceste măsuri au nevoie de timp și rezultatele vor, se vor face vizibile progresiv din cauza inerției specifice programării plurianuale pe care o avem în um, dezvoltarea rurală. Mai multe state membre au simplificat și-au simplificat deja programele în urma uh, punerii în aplicare a planurilor de acțiune anul trecut și cu noua perioadă de programare Comisia va fi foarte vigilentă și va Uh, cere criterii de selecție mai simple și mai ușor de controlat. Dar aș dori să subliniez faptul că o rată erorii de 7,9% nu înseamnă că 7,9% din buget este, um, nu este folosit uh, cum trebuie, este um, aruncat pe apa sâmbetei. Chiar dacă un proiect de dezvoltare rurală nu este conform tuturor regulilor, el poate totuși să uh, aducă o valoare adăugată, poate să-și atingă obiectivul. Un alt punct important în gestionarea partajată, doar acțiune comună între Comisie și statele membre este eficientă. Am alertat ministrii naționale ai agriculturii de mai multe ori și sper că instrumentele noastre consolidate de întrerupere și suspendare a plăților vor contribua, contribui la Um, sensibilizarea um, oamenilor politici naționali în acest sens. Continuăm și acțiunile noastre pentru um, corecțiile financiare merg la același timp și domnul Piper a uh, menționat lungimea perioadei. Durata procedurii este scurtă și obiectivul nostru este să reducem termenele de la 4 la 5, la 5 ani în momentul de față la 2 ani. Și cu noua legislație vom putea face acest lucru. noile responsabilități ale organismelor de certificare în cadrul reformei PAC-ului, organisme naționale de certificare, vor consolida de asemenea dispozitivele. Aceste organisme de certificare naționale, conform noului regulament, vor trebui să facă um, eșantioane valabile din punct de vedere statistic pe care își vor baza avizele privind regularitatea și legalitatea tranzacțiilor. Iar noi, vom asigura um, consiliere tehnică și formare pentru ca organismele de certificare să poată să își achite, se achite de sarcinile lor noi. În cadrul FEADER se vor face de două ori mai multe misiuni de audit din partea DG Agri față de 2012 și noua planificare plurianuală a auditurilor de sistem țintite pe riscuri Um, vor viza și uh, scopul folosirii cheltuielilor, um, cheltuielilor respective. Astfel vom uh, cunoaște mai bine ce se întâmplă exact pe teren și vom putea interveni în amonte înainte de a aștepta corecțiile financiare. Probabil este ultima dată când prezintă descărcarea de gestiune în fața acestui Parlament pentru acest mandat. Și cred că toate acțiunile pe care le-am pus în aplicare cu serviciile mele încă de la începutul mandatului meu arată că suntem angajați pentru a apăra interesele bugetare ale contribuabililor europeni la nivel de conținut, dar și de beneficii a politicii agricole comune și în ceea ce privește corecțiile în folosirea banilor pe care avem la dispoziție și sprijinul dumneavoastră a fost esențial. Multe ameliorări la legislație s-au datorat sprijinului dumneavoastră și vă mulțumesc pentru asta. Contez pe sprijinul dumneavoastră pentru restul mandatului meu. Vă mulțumesc! Monsieur Comisar, merci beaucoup. Vă mulțumesc mult, domnule comisar. Am ascultat pe comisar, am ascultat Curtea de Conturi, începem acum dezbaterea. Domnul Piper dorește să intervină primul. Nu? Nu e corect. Atunci, doamna Gresle. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare. Deci noi contăm încă o dată pe prezența dumneavoastră anul viitor. Eu cred că nu trebuie să limităm uh, în avans mandatul dumneavoastră, dacă nu cumva dumneavoastră doriți să candidați pentru Parlamentul European, în cazul acesta ar fi o știre. Pe mine mă pune pe gânduri modul în care fondurile pentru agricultură au reacționat la diversele probleme. Noi nu avem impresia că nu se reacționează, dar mă îngrijorează durata mare pentru rezolvarea problemelor. M-am uitat la un raport al Curții de Conturi din anul 2003 și acolo figurează aceleași probleme pe care Curtea de Conturi le semnalează și acum. Să nu credeți că suntem un fel de fetișiști ai ratelor erorilor. Dar, de fapt, rata erorilor arată cum funcționează o administrație. Și ceea ce de 10 ani ne semnalează Curtea de Conturi, se pare că în continuare nu funcționează. Și sigur că mă interesează de ce se întâmplă asta. Comisia își exprimă mereu speranța, afirmând că lucrurile se vor îndrepta cât de curând. Dar eu nu mai nutresc asemenea speranțe. Speranța nu este suficientă, chiar dacă sunt uh, catolică și e importantă speranța în credința noastră. Mie mi se pare că la nivelul comisiei există o asemenea răbdare excesivă și uh, eu cred că uh, există și un tratament diferențiat față diversele state membre. Există state membre pentru care s-au elaborat planuri de acțiune, alte state pentru care nu există planuri de acțiune. Ă, cum calculați dumneavoastră ratele erorilor reziduale? Pentru că la punctul 7, 2 roman, există ă, aici o creștere de 2% și în ă, altă propoziție o creștere de 5%. De ce pentru Bulgaria și România se creează rezerve pentru ca lucrurile să se poată schimba. Iar pentru acele țări pe care Curtea de Conturi le tot menționează din 2007, Portugalia, Spania, Italia, în 2011 și Austria, pentru aceste țări nu se întreprinde nimic. Oare uh, uh, are vreo legătură cu ceea ce uh, uh, descrieți dumneavoastră ca fiind o majorare top-up? Pentru că acolo unde există o eroare de 2% nu se reacționează, unde este o eroare de 5% se reacționează. Mie mi se pare că până la urmă problemele nu, rezolvarea problemelor este amânată pur și simplu. De ce însă acest tratament diferențiat? În ce privește riscul potențial pentru Bulgaria și România, riscul ipotetic, da, îl accept, dar el există și pentru Spania și pentru Portugalia. Portugalia este menționată pentru prima dată într-un raport al Curții de Conturi din 2007. Eu m-am uitat însă și în raportul Curții de Conturi din 2003 și aici sunt menționate deja problemele din Spania. Iar în acel raport din 2003, Grecia, Bulgaria, România, uh, Portugalia, Spania sunt menționate deja. Deci, unde există această răbdare uriașă a Comisiei. Unii primesc un supliment de 2%, alții 5%. Iar cei care primesc doar 2% suplimentar ă, nu se pot descurca, cei cu 5% au, din acest punct de vedere, o viață mai ușoară. Repet, nu înțeleg de ce același tip de probleme este tratat diferențiat. În legătură cu afirmațiile curții de conturi că nu ar trebui să existe mai multe controle, ci controle mai eficiente, da, este o problemă. Avem 82 de linii bugetare și um, nu știu până la urmă um, care au fost um, cele verificate de comisie. Iar la întrebarea 34 legate de Grecia, mă întreb care sunt măsurile care ă, nu sunt acceptabile. Aș vrea să primesc răspunsuri, pentru că eu, în orice caz, voi reveni asupra acestor ă, întrebări. Mie mi se pare că anumite răspunsuri sunt uh, superficiale. Uh, mi-aș fi dorit o precizie mai mare pentru că erau probleme de detaliu. Mi s-a răspuns însă cu un sistem. Sistemul îl cunoșteam. În continuare însă răspunsurile amănunțite lipsesc. Iar dacă uh, operăm uh, corecții, dar uh, asta um, după o mie de zile uh, mi se pare că este un termen mult prea lung. Președintele, mulțumesc, doamna Gresle, ați uh, pus multe întrebări. În continuare să colectăm întrebări. Următorul va fi colegul Derek Vaughan. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru această contribuție excelentă, tot așa cum și contribuția Curții de Conturi făcută azi dimineață este foarte bună și mulțumesc și domnului comisar pentru prezența sa și pentru prezentarea sa. Știu, domnule comisar, că problema uh, ratei erorilor o luați foarte în serios, încercând să uh, rectificați uh, situația și uh, ați stabilit și o unitate de monitorizare a ratei erorilor. Deci este evident că luați în serios această problemă. Totuși am o serie de întrebări pe care doresc să le formez. Prima este una de natură mai generală. Se referă la corecțiile operate, uh, corecțiile nete. Considerați că uh, ele vor putea să reducă rata erorilor, pentru că uh, dacă noi uh, analizăm acest tip de corecții în alte locuri din bugetul Uniunii Europene, uh, nu este foarte convingător. În ce privește observațiile făcute de Curtea de Conturi, este se așteaptă ca rata erorilor să crească până în anul 2020 și um, și din punctul uh, dumneavoastră de vedere, oare în domeniul agricol aceasta va fi situația? Iar uh, și din punctul de vedere al erorilor există o responsabilitate a statelor membre în ce privește dezvoltarea rurală, de pildă. La întrebarea 32 este vorba despre mențiuni concrete pe termen mediu pe care statele membre le iau pentru a îmbunătăți rata erorilor în dezvoltarea rurală. Și m-ar interesa măsurile pe care statele membre le iau. Și uh, cred că uh, în ce privește Ajax Uh, cred că majoritatea uh, cetățenilor va spune că este un sistem binevenit, uh, sănătos, calitativ dacă este aplicat corespunzător de către statele membre. Puteți să ne dați însă exemple în legătură cu modul în care statele membre aplică acest instrument corect, îl folosesc adecvat Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Jean-Pierre Odi, următoarea intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi spun bun venit comisarului Ciolu și să-i mulțumesc pentru explicațiile furnizate. Aș vrea să îmi eh, exprim nedumerirea în calitate de parlamentar în legătură cu această decizie de descărcare de gestiune, pentru că eh, Comisia Europeană folosește un eh, concept legat de rata erorilor. Îmi cer scuze, este vorba de Curtea de Conturi, spune vorbitorul, în aliniatul 3.10. În afirmațiile curții. Se spune că uh, nu au fost respectate niște reguli legate de uh, piețele publice. Dar de fiecare dată când întrebăm curtea dacă au existat uh, dovezi de fraudare, de deturnare de fonduri, ne spune că nu s-a făcut asemenea constatări. Dar aici uh, se spune că uh, uh, rata erorilor constatate de Curtea de Conturi se situează sub un prag semnificativ. Dar ce înseamnă acest prag semnificativ? Pentru că eu cred că trebuie să operăm cu norme internaționale care sunt tradiționale în ce privește domeniul public. 180 de uh, sondaje au fost făcute legate de modul în care au fost efectuate aceste uh, plăți, dar uh, uh, un eșantion de 180 uh, de persoane chestionate, mi se pare că este mult prea mic, iar nivelul de încredere nu poate să fie foarte mare. Ehm, eu cred că ehm, aici există o disproporție enormă în ce privește eh, controlele pentru că aici curtea se spune că 11% ar fi de fapt sub acel uh, prag. Dar eu nu știu uh, în continuare uh, care trebuie să fie pragul semnificativ, care să fie modul de funcționare. Pentru că eu cred și cur- că și Curtea și Comisia trebuie să ne raporteze în legătură cu gestiunea partajată în ce privește reducerea ratei erorilor. câteva elemente legate de complexitate. Oare puteți uh, uh, ne uh, exprimați și voința politică a Comisiei de a simplifica uh, sistemul uh, care funcționează aici pentru că agricultorii noștri după ce primesc plățile au de completat foarte multe documente. Există aici o uh, complexitate a calculelor um, care ar putea să fie simplificată. Și mi-aș dori ca la nivelul Comisiei să văd manifestă această dorință de simplificare. Și o ultimă observație. Nu știu dacă nu ar trebui să vedem în programul de lucru o apreciere plurianuală pe toată durata mandatului, pentru că dumneavoastră, domnule comisar, ați spus că există corecții ale eroilor, erorilor constatate în statele membre, astfel încât uh, interesele Uniunii să fie uh, bine uh, salvate, dar eu cred că uh, există 95% de uh, lucruri care se desfășoară bine, um, pe de altă parte și o rată a erorilor care înseamnă pierderi bugetare și mi-aș dori să existe o evaluare plurianuală. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsurile dumneavoastră și înțeleg că în viitorul dumneavoastră mandat uh, Eh, veți eh, susține și Germania împreună cu Inge, dar eh, eu cred că și Franța face obiectul de mersurilor de corectare a ratei erorilor. Am glumit, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru activitatea pe care o desfășurați și încă o dată mulțumiri. Yeah, merci beaucoup, euh, monsieur. Mulțumesc domnului Odi a fost uh, șarmul francez în acțiune. Următorul vorbitor va fi Jens Geier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mă raliez mulțumirilor exprimate de colegi și de colegi la adresa Curții de Conturi și la adresa domnului comisar pentru prezentările făcute. Dar uh, Poate că dumneavoastră vă simțiți acum ca un fel de uh, hârciog care uh, încearcă să uh, se uh, miște în spațiul său. Nu faceți parte din grupul politic al uh, familiei mele, uh, politice, dar am apreciat propunerile eh, venite din partea dumneavoastră eh, care meritau să fie sprijinite. După aceea, însă, în momentul în care reforma agrară a fost desăvârșită, nu am mai prea recunoscut eh, inițiativele inițiale. Bun. De aceea am făcut această comparație cu hârciogul care încearcă să adune în jurul său. Ne aflăm acum într-un punct al dezvoltării rurale în care practic um, se aprinde un beculeț roșu pentru că aici există cea mai ridicată rată a erorilor uh, în bugetul european. Și ca tare trebuie să dedicăm uh, atenția noastră acestui domeniu. Deci am uh, înțeles că uh, au existat uh, bani recuperați de la statele membre care uh, până la urmă au fost pierduți de către statele membre care nu uh, au accesat sau nu au administrat corect uh, acei bani. Sigur că noi trebuie uh, ca um, administrarea acestor bani să o eficientizăm. 1,2 miliarde uh, de euro este o sumă apreciabilă. Dar, așa cum a spus și doamna Gresle, procedura de recuperare este dificilă, ca atare efectul disciplinar este stompat. Iar în ce privește eh, Direcția Generală Regio a Comisiei, eh, ea se pare că acționează, ar trebui să acționeze mai rapid și cred că ar trebui să fie armonizat modul în care direcțiile generale ale Comisiei colaborează. Pentru că eu cred că și în domeniul politicii agrare s-ar putea trage învățăminte din metodologia folosită de Direcția Generală Regio de ani de zile. Ieri am avut un fel de discuție contradictorie, o apreciere diferențiată în întâlnirea cu domnul comisar uh, Han. Uh, el uh, a fost foarte mândru că mulți dintre funcționarii săi uh, au fost uh, folosiți uh, pentru auditări și mă întreb câți la Direcția Generală Agri s-ar, ar fi implicați într-o procedură de auditare și oare în felul acesta procedurile ar putea să fie urgentate. Și acum încă o chestiune dacă uh, pot fi recuperați bani, dacă cu sprijinul dumneavoastră putem găsi măsuri uh, ca să urgentăm recuperarea banilor, cât de repede credeți că asta ar avea rezultate în reducerea ratei erorilor pe viitor? Mulțumesc domnului coleg Gaier. Întrebările se tot adună. Următorul este domnul Muldar. Mulțumesc, domnule președinte. De mai multe ori uh, Pilonul 1 a fost uh, un exemplu, între ghilimele, um, pentru PAC, pentru rata erorilor. Anul trecut am avut o surpriză, pentru că toată lumea spunea că sistemul AIAC este unul foarte bun, foarte, verificările sunt foarte ușor de făcut și deci uh, corecțiile sunt ușor de făcut. Dar rata erorilor anul acesta în pilonul 1 este și mai mare. Și explicația poate legată de pășunile permanente sau mai știu eu ce, dar dacă sistemul este atât de genial, de ce n-a fost corectat la anul? Uh, de ce Comisia nu a putut reveni la rata erorilor de 2%, mai mult sau mai puțin. Mulțumesc! Yeah, thank you very much. Vă mulțumesc! Col Colegul Gembrande nu este prezent în momentul de față. Domnule comisar, vi s-au pus uh, o gamă largă de întrebări. Um, membrii comisiei au, au uh, pus în discuție tot felul de puncte interesante. Vă dau cuvântul pentru a răspunde. Mai întâi, domnul Piper a făcut observații. La o parte am răspuns în intervenția mea, dar aș dori să insist asupra alte, altor aspecte. Ați uh, vorbit despre modul în care um, interacționăm cu diverse state membre um, uh, și anume faptul că s-au constatat erori în 2007-2008 și problemele persistă în 2013, chiar dacă a trecut mult timp. Aș dori să insist asupra unui lucru. Principalul obiectiv al Comisiei atunci când își face auditurile, analizele, uh, este să dea asigurări suficiente pentru folosirea corectă a bugetului Uniunii Europene și când consideră că aceste asigurări nu sunt suficiente, ia măsuri. În al doilea rând, abordarea Comisiei este una plurianuală și sistemele pe care le avem ne permit ca atunci când, în urma auditului, uh, identificăm o problemă într-un stat membru în anul X, putem face corecții financiare până la anul X-2 tocmai pentru a asigura apărarea intereselor financiare ale Uniunii. Adică dacă am descoperit anul, eh, problema în anul X, poate problema exista în anul precedent sau doi ani înainte, de aceea aplicăm corecțiile financiare în sondarea conturilor automat și cerem un plan de acțiune acestor state membre și care este monitorizat un an, doi ani, până suntem convinși că problema a fost rezolvată. Și în toată această perioadă, deci până în anul X plus 1, X plus 2, ă, se aplică ă, corecții. Deci, pentru a monitoriza efectul, evoluția Uh, efectului acțiunilor noastre în statele membre, lucrurile trebuie monitorizate în timp și avem o abordare cu fiecare stat membru monitorizat în care se identifică probleme și avem pe de altă parte raportul anual al directorului general care uh, prezintă situația de-a lungul anului și regula spune de asemenea că atâta timp cât rata erorilor nu depășește Um, rata de materialitate de 2%, directorul general nu are niciun motiv de a emite rezerve financiare um, în ceea ce privește un stat membru sau altul, dar poate să aibă rezerve de reputație. Deci chiar dacă rata erorii este sub 2%, conform calculelor noastre, dacă consistăm că într-un stat membru sau altul apare o problemă de reputație din cauza funcționării sistemelor, se pune o rezervă de reputație. Și Vă amintesc că rata erorilor a depășit 2%, chiar în evaluarea curții recent, de câțiva ani. De ce nu au existat rezerve uh, financiare în raportul directorului general pentru că rata globală a erorilor nu depășea 2% anul acesta pentru 2011. Um, comisia și a spus-o și curtea, deci comisia a anticipat problemele pentru că am văzut că în analizele curții rata erorii depășește 2%. Direcția Generală Agri uh, și-a reevaluat sistemul uh, de calcul al ratei erorilor, uh, identificând elemente noi, introducând elemente noi. Directorul General a introdus rezerve financiare de această dată. Doamnă Gresle, de ce pentru anumite state membre am introdus rezerve cu 5% și nu pentru altele? Pentru că, pe de o parte, după cum am spus, avem o abordare pe baza rapoartelor anuale și în aceste rapoarte anuale, cum rata erorilor a depășit în general 2%, directorul general de la DG Agri a luat statele membre cu o rată ridicată a erorilor și a constatat că dacă se elimină rata de eroare a Franței, Bulgariei și a Poloniei din calcule, media celorlalte state membre ar fi fost de sub 2%. Deci am constatat că problemele Um, se concentrează pe aceste trei state membre și directorul general a um, introdus o rezervă. Asta nu înseamnă că nu vom avea planuri de acțiune și măsuri pentru alte state membre. Pentru toate statele membre, chiar dacă nu există rezerve în raportul directorului general, se aplică corecții dacă se identifică probleme, corecții care vizează um, până la anul N-2 și se aplică până când suntem siguri că problema a fost uh, rezolvată. S-a întâmplat acest lucru în cazul Portugaliei, în cazul Bulgariei, în cazul României, chiar dacă România acum nu mai, este, nu mai face obiectul unei rezerve, dar România a plătit corecție financiare până s-a rezolvat problema. Pentru Bulgaria și Portugalia, având în vedere că existau rezerve de reputație înainte, s-a aplicat un plan de acțiune și corecții, În cazul Portugaliei, ultimele două audituri au constatat că problema a fost uh, corectată. Pentru Bulgaria, Ehm, de asemenea, problemele au fost rezolvate conform unui audit recent, dar directorul general totuși dorește să mai facă un al doilea audit pentru a se asigura ehm, că problema este cu adevărat corectată cu, după corectarea sistemului de identificare a parcelelor. Deci, iată, este un proces de durată, dar mecanismul face sau impune să avem nevoie de timp pentru că în 2013 evaluăm cheltuielile din 2011 și dacă am constatat o problemă cu cheltuielile din 2011, putem face corecturi până în 2009. Doresc să subliniez mai întâi că interesurile financiare ale Uniunii Europene sunt protejate de aceste sisteme de, de corecții financiare nete atât în cazul primului pilon, cât și în cazul celui de-al doilea pilon. În al doilea rând, aveți dreptate, în anumite cazuri, instrumentele noastre până acum nu erau suficiente pentru a incita statele membre să corecteze problemele uh, cât se poate de repede, pentru că aplicarea acestor corecții uneori durează. De ce durează? pentru că procedura automată are anumite limite. Suntem obligați de legislație să dăm statului membru dreptul de a se apăra, de a veni cu propriile argumente pentru a demonstra că corecția forfectare pe care o aplicăm um, sau um, Um, că rata erorii calculate este corectă sau nu, dacă statul membru poate să arate că rata erorii este mai mică. Și trecem apoi într-o etapă de conciliere. Dar, în urma unei evaluări a DG Agri, constatăm că anumite etape pot fi fuzionate și această perioadă poate fi scurtată pentru ca decizia să fie luată maxim 2 ani după ce s-a constatat problema dar incităm statele membre nu doar prin aceste dispozitive care vizează mm, um, protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. De aceea, anul trecut am hotărât să introducem în regulamentul financiar al PAC-ului posibilitatea de a consolida sistemele de întrerupere și suspendarea plăților. Mm, avem deja această posibilitate pentru dezvoltare rurală, dar procesul era prea complicat și nu și arăta eficacitatea. De aceea acum avem uh, această posibilitate și în alte cazuri pentru dezvoltare rurală. Am aplicat, am început deja să aplicăm întreruperea plăților, după cum v-am spus, și din 2014 vom putea aplica suspendarea uh, pentru cei doi piloni și întreruperea pentru dezvoltare rurală. Pentru primul pilon, în, întreruperea nu are logică peste pentru că este un sistem trimestrial al plăților, dar putem uh, aplica suspendarea dacă în urma unui audit de rutină se constată o problemă. Deci avem și aceste mecanisme de incitare acum. Pe lângă asta, trebuie modificate, adaptate două lucruri în conținutul um, pacului, de aceea în reforma actuală, dincolo de ceea ce spunea domnul Gaier, că în negociere a trebuit să introducem anumite elemente pe care Comisia ar fi preferat să nu le introducă din motive de simplificare, dar totuși avem elemente de simplificare în al doilea pilon, plăți simplificate, calcule uh, forfetare și în evaluarea programelor de dezvoltare rurală prezentate de statele membre vom avea criterii de verificare a măsurilor și la primul pilon mai multe lucruri care sunt acum o cauză de eroare, așa cum a spus-o și curtea de exemplu, definirea terenurilor pentru pășunile permanente, permanente, mă scuzați, cu definiția introdusă pentru pășunile permanente și um, în delimitarea suprafețelor eligibile, această problemă de rigiditate în interpretarea anumitor situații de pe teren vor fi eliminate, pentru că acum ținem cont mai mult decât în trecut, decât în reforma din 2003, când a fost luată decizia de decuplare, deci am ținut cont de realitățile de pe teren în definiția suprafețelor eligibile, pentru a evita că, din cauza unei definiții prea complexe sau prea rigide pentru pășunile permanente, să apară erori. Pentru că pe teren aceste lucruri au o anumită logică. Și considerăm, deci, că cu aceste elemente de simplificare și elementele de incitare pe care le-am introdus în legislație, vom putea îmbunătăți situația ratei erorilor. Și cu sistemele de uh, corecturi financiare și nete pe care le avem, uh, vom putea continua să protejăm bugetul european. Mai mult de un miliard de euro reprezintă aproximativ 2% din cheltuielile pentru politica agricolă comună, care reprezintă practic și rata erorii identificată de până acum. Vedeți, corecțiile financiare cresc acum pentru că sistemul funcționează, deci se identifică statele membre cu probleme chiar fără rezerve. În raportul anual se aplică corecții. Deci, interesele bugetare ale Uniunii sunt protejate, dar putem face mai multe pentru a îmbunătăți și rata erorii. Deci, dacă vă întrebați de ce să se dea descărcarea de gestiune în această situație, eu aș spune pentru că, unu, Interesele Uniunii sunt protejate de mecanismele pe care le avem. Doi, Pentru că Comisia Agri Comisia a luat măsuri pentru a-și uh, îmbunătăți sistemul de audit, de audit. Uh, rolul uh, organismelor de certificare este sporit. Ne-am adaptat și sistemul de audit la Uh, această nouă organizare pentru a coopera mai mult cu organismele de certificare. Avem această nouă uniune la DG Agri, care se va ocupa doar de această parte de sprijin tehnic, de verificabilitate și aplicarea planurilor de acțiune. Avem mecanisme de suspendare sau întrerupere a plăților care ne vor permite să luăm măsuri în amonte și sunt de acord cu dumneavoastră că poate împreună trebuie să găsim modalități pentru a consolida și mai mult responsabilitatea statelor membre pentru că chiar atunci când curtea constată că erori găsite pe teren ar fi putut fi identificate și colectate de statele membre, chiar dacă se dublează numărul personalului de audit la DG Agri și avem de altfel o direcție care se ocupă de audit la DG Agri, dar nu dorim să insistăm doar asupra Uh, măsurilor coercitive pentru a răspunde domnului Gaer, am creat această nouă unitate care va lucra în amunte înainte de a se ajunge la auditul pentru identificarea problemelor. Această unitate va coopera cu statele membre, cu organismele de certificare și organismele de plăți pentru a le ajuta să creeze dispozitive de control și proceduri de control mai simple și mai clare. Pentru că de multe ori, așa cum a constatat curtea, problemele apar pentru că aceste proceduri ale statelor membre nu sunt clare, sunt complexe și sunt interpretabile. Există diferențe în interpretare între controlori și uh, cei de pe teren. Deci, avem toate aceste elemente la dispoziție. Acum. Doamna Gresle mi-a pus întrebări mai, mai precise, i-am uh, răspuns parțial cum se calculează această rată reziduală cu noua metodologie a DG Agri nu ne bazăm doar pe asigurarea dată de directorii generale ai organismelor de plăți și rata erorii calculate pe baza controalelor făcute de statele membre, uh, ci am introdus și noi indicatori de calitate care integrează și rezultatele auditurilor realizate de DG Agri, integrează și rezultatele auditurilor și controalelor făcute de Curtea de Conturi. Toți acești indici împreună ne permit să calculăm riscul ratei de eroare reziduale mai apropiate de realitate. Acest sistem va fi și mai mult consolidat din 2014, din anul bugetar 2014, cu responsabilitatea organismelor de certificare care vor trebui să refacă un sistem, un eșantion reprezentativ la nivel de fiecare stat membru, ceea ce noi nu putem face, chiar dublând numărul uh, persoanelor care fac audit, nu putem face un audit reprezentativ pentru 28 de state membre, dar organismul de certificare va face acest lucru și noi vom coopera cu organismul de certificare pentru uh, a ajuta aceste organisme în uh, sarcinile lor. Am explicat de ce um, lucra în mod uh, diferit cu statele membre și de ce rezervele în raportul anual sunt diferite. Pentru că uh, corecțiile financiare sunt aplicate indiferent dacă există o rezervă sau nu, dacă s-a constatat o problemă, pentru că sistemul nostru de protecție a intereselor bugetare ale Uniunii ne cere acest lucru, dar, pe de altă parte, raportul anual, care este o fotografie a directorului general pentru anul respectiv, are rezerve financiare dacă uh, Mm. rata erorii depășește 2% sau rezerve de reputație dacă avem dubii în legătură cu funcționarea sistemului, chiar dacă rata erorii este de sub 2%. În legătură cu calitatea controlelor făcute de statele membre, ați citat OKPP, această agenție din Grecia. Grecia a avut corecții financiare timp de mai mulți ani. Acum a început să ramburseze și pentru că, chiar dacă avea murat, beneficiat de moratoriu, pentru că planul de acțiune nu a fost complet pus în aplicare, um, am suspendat moratoriul și am cerut să, să ramburseze. Dar sistemul LPIS, sistemul de identificare a parcelelor, a fost practic complet refăcut de Grecia în timp de 2 ani. Grecia a plătit pentru asta nu doar colecțiile financiare, ci și uh, și-a uh, refăcut sistemele și sistemul LPIS este deci unul nou acum și considerăm că avem acum, uh, ni s-au dat asigurări în legătură cu calitatea bazei de date. Bineînțeles și calitatea controlelor contează, deci modul în care um, cei care fac controlele folosesc această bază de date sau um, greșelile din declarațiile beneficiarilor. Dar organismul care ne va da asigurarea pentru Grecia nu va fi agenția care face plățile, ci organismul de certificare, care este independentă de această agenție care face plățile. Domnul Vogan, care este efectul schimbării metodologiei curții? Anul trecut am discutat mult cu curtea uh, aceste lucruri. Am spus-o și anul trecut. Eu nu pot să-mi permit să comentez metodologia curții. Curtea are motivele sale pentru a alege această metodologie. Dar când în anumite elemente din met ale metodologiei curții considerăm că nu sunt corecte sau reprezentative, ne spunem părerea. Și am spus anul trecut introducerea ecocondiționalității în rata erorilor. Nu cred că trebuie să se facă, pentru că ecocondiționalitatea nu este un criteriu de eligibilitate pentru ca um, beneficiarul să aibă acces la plata directă. Dar, așa cum a spus-o curtea, efectul introducerii ecocondiționalității este de 0,4% pentru al doilea pilon, 0,2% pentru pilonul 1. În legătură cu toate celelalte puncte, avem aceeași părere ca și curtea în legătură cu rezultatele. mai ales în ceea ce privește intervalul uh, în care se situează rata erorilor, pentru că și conform calculelor noastre, pentru pilonul 1 ne-am ameliorat metoda uh, calculării rației erorilor, uh, ne aflăm în același interval. Domnul Odi, ați făcut referire la eșantionul curții, poate curtea vă poate răspunde în legătură cu rapoartele specifice și modul în care sunt folosiți banii, noi, Comisia, considerăm că asta facem, pentru că, pe de o parte, apărăm interesele bugetare ale Uniunii, pe de altă parte, Comisarul și Comisia au responsabilitatea de a obține rezultate în punerea în aplicare a acestei politici. Nu suntem responsabili doar de folosirea corectă a banilor, ci și de rezultatele obținute prin aplicarea acestei politici. De aceea, am spus că pentru dezvoltarea rurală, dacă dorim să eliminăm toate măsurile care au un element în complexitate, riscăm să ne reducem la 3-4 măsuri care s au aplicat la fel pentru fiecare stat membru și în aceste condiții n-am mai fi capabil să răspundem obiectivelor politice ale pacului. Iată, trebuie deci să alegem dorim doar o rată matematică a erorilor foarte scăzută și uităm obiectivele politice sau dorim să atingem obiectivele politice care uh, impun măsuri uh, care să um, ofere uh, cât mai mult control. Asta dorim noi să facem acum. în legătură cu schimbul de experiențe între DG Regio și DG Agri, pot să vă asigur, domnule Gaier, că există această activitate de coordonare în cadrul Comisiei Europene uh, între toate direcțiile generale care gestionează fonduri uh, în gestiune partajată cu statele membre. Deci avem o abordare centrală pentru coordonare între toate direcțiile generale, dar am spus că până acum există o diferență între noi pentru că pentru agricultură aceste corecții erau nete, deci banii pe care îi recuperăm, care revineau comisiei, intrau în bugetul Uniunii și nu mai reveneau la statele membre. Acum acest proces de armonizare, începând din 2014, continuă și vom continua să cooperăm, bineînțeles. Domnul Mulder în legătură cu IATS. Am spus în introducere că eu consider că sistemul în sine e bun. ceea ce privește sistemul de plăți actual, pe suprafață. De ce nu erau probleme până acum și acum apar aceste probleme? Din experiența mea de patru ani de zile și din cunoștințele mele legate de funcționarea PAC-ului de la ultima reformă, este interesant să constatăm că pentru 2003, 2004, 2002, 2003, 2004, controlele pe teren s-au bazat pe un sistem uh, de plăți cuplate cu producția, deci plăți pe suprafațele cultivate cu anumite tipuri de um, culturi, deci riscul pentru beneficiari și pentru controlori era redus, pentru că era foarte clar, dacă parcela era cultivată cu un anumit lucru, era eligibilă. Din 2003, de la decuplarea ajutoarelor, au început să apară efectele, mai ales în 2005-2006, deci uh, câțiva ani uh, după aplicare, a crescut suprafețele, supra, suprafețele eligibile pentru plăți, pentru că aceste suprafețe nu mai trebuiau cultivate, ci doar eligibile ca suprafețe agricole. Deci, baza de date s-a îmbogățit cu multe parcele care nu erau suficient de clar delimitate pe teren, pentru că agricultorii nu le cultivau întotdeauna. Sau chiar pășunile nu erau întotdeauna folosite în mod intensiv. Și astfel au apărut problemele. Probleme de calitate a parcelelor în baza de dată, dar și identificate pe teren pot să spun acum că avem speranțe că problema se va rezolva din 2014, pentru că în reforma actuală am revizuit definiția pășunilor permanente, am revizuit și definițiile suprafețelor eligibile pentru a evita această rigiditate în definirea acestor parcele de, statele mem- de state membre și, deci, pentru a evita riscul de erori. De, iată de ce cred că sistemul în sine e bun, dar trebuie să îmbunătățim conținutul bazei de date și trebuie să facem să crească calitatea controalelor și a celor care fac controlele. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Äh. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc. Äh, cele spuse de dumneavoastră cer reacții imediate. Începem cu domnul Piper și apoi doamna Kessler. Vă rog. <clears throat> Mulțumesc, domnule comisar. Trebuie să recunosc că răspunsurile pe care le-ați dat m-au convins în mare măsură și au clarificat și anumite aspecte legate de conținut. Mi-ați adus și informații suplimentare, în special faptul că erorile sunt uh, redatate și procedurile par de fapt mai lungi decât sunt în realitate. E o explicație destul de plauzibilă pentru mine. Cu toate acestea, am uh, probleme cu prognozele dumneavoastră pentru viitor. Nu știu dacă așa vor sta lucrurile. E clar că în domeniul dezvoltării uh, rurale, dacă vorbim de simplificare, vom putea elimina multe erori. vom lucra cu valori paușale, nu vom restitui 10 cenți, dar sunt sigur că vom reuși să scădem rata erorilor. Dar 6,8% este totuși o dimensiune față de alte domenii politice mult prea mare. Acum uh, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Noi ne-am bucurat, desigur. Ce nu înțeleg însă în niciun fel sunt explicațiile pe care le-ați dat la sistemul suprafețelor. M-am deplasat cu mașina în Portugalia. M-am deplasat și în uh, Germania, în zone rurale, și dacă îmi pornesc GPS-ul pentru a ocoli un blocaj și mă rătăcesc pe drumuri pe câmp, eu nu am o mașină scumpă, deci cu un GPS-ul mașinii mele obișnuite, clasă medie, văd foarte exact unde mă aflu. Și dacă aș mai folosi sisteme precum Google Earth, aș, aș putea găsi drumuri forestiere sau chiar mai mici. Am cu ajutorul sateliților toate informațiile de care am nevoie. Și asta nu reușesc eu să înțeleg și cred că și colegilor le merge la fel. Cum o țară ca Portugalia sau Franța care au aceste deficite încă din 2007. Nu reușim să înțelegem acest lucru. De mult ar fi trebuit să se facă ceva. Și noi așteptăm totuși ca în viitor, în foarte scurt timp, să se ia măsuri eficiente. Cât privește corecturile nete, lucrurile au rămas destul de vagi. Ați spus că ați dori să scădem procedurile de la 5 ani la 2 ani. Dar cum? În mod concret, cum doriți să atingeți această accelerare? Mie nu mi-este prea clar. Cam atât din partea mea. Mulțumesc. Dăm cuvântul și doamnei Kessler, dacă sunteți de acord. Doamna Kessler, vă rog. Că de la sfârșitul săptămânii mă lupt cu aceste documente. Am citit raportul uh, anual de activitate al directorului general, apoi comunicarea cu privire la corecturile financiare și chiar le-am citit, nu doar le-am, uh, le-am răsfăit, am încercat să le înțeleg. Și revenind și la acest sistem LPIS, văd că e o problemă în multe state membre, a spus-o și colegul Piper. Uh, În Portugalia problema este cunoscută încă din 2006 și Comisia a și făcut ceva în acest sens. Bulgaria din 2008, în Franța din 2007. Așadar, de, de atâția ani, în aceste țări sunt, do, sunt zone declarate ca pășuni permanente, deși nu sunt. Cum se poate ca de atâta timp să nu facem, să nu reușim să schimbăm ceva? Nu mai cred că e eroare, e cu intenție. Există state membre care folosesc în mod uh, eronat, intenționat aceste sisteme. De ce? Pentru că obțin un câștig de aici. Asta, tocmai aceasta este problema. Dacă mă uit la aceste sume, e o sumă derizorie, adică sancțiunile comparate cu avantajele pe care le-au obținut aceste state membre, incomparabil. Tocmai aici este problema. Eu am tot spus că nu doresc că acești bani să fie returnați, ci vreau ca sistemul să se schimbe. Pentru că altfel nu putem obliga alte state membre să facă lucrurile în mod corect. Întrebarea este de când, este, de când a fost informată Comisia despre această problemă sistemică în statele membre și ce ați făcut? Um, corecturile finanțare e nimic. Valoarea e derizorie față de câștigurile acestor state membre. Apoi ar mai fi interesant să știm care sunt toate statele membre afectate de această problemă și la ce valori s-a ajuns în decursul anilor, care sunt consecințele financiare ale acestor erori. Pentru că, după părerea mea, e clar că e intenție și, de fapt, nu e o eroare, o greșeală. Și aceasta este problema cu care ne confruntăm. Și mai am o întrebare despre Grecia. Am lucrat în Comisia de Control Bugetar pentru Grecia. Dragi colegi din Grecia, îmi pare rău, dar um, ați spus că acel moratoriu a fost oprit. E vorba de 25 de milioane de euro care ar trebui plătite în septembrie, pentru că LPS încă nu funcționează. Am fost în Grecia în 2007 și în 2010 și de fiecare dată Comisia ne-a jurat că sistemul funcționează. Deci funcționează sau nu? Sau peste trei ani se va spune din nou că acum într-adevăr funcționează, dar înainte n-a prea funcționat. Nu știu de ce am fost mințiți. Problema e cunoscută încă din 2006 și încă nu e soluționată. De fapt, era cunoscută din 97, când a fost introdus IAX. Și acum se spune că rezultatele vor veni abia în 2015. Păi, nu știu de ce le dăm bani în continuare, de ce există fonduri. Mulțumesc colegul nostru, domnul Odi. Domnul Jean-Pierre Odi, merită să ne gândim la anumite aspecte și pe mine mă preocupă ceea ce a spus Inge. Eu cred că problema gestiunii partajate este binevenită, este funcțională când e vorba de 5-6 state membre, dar astăzi sunt mult mai multe state membre. Eu cred că trebuie să facem un studiu în legătură cu uh, aspectele financiare mm, care stau la baza funcționării Uniunii Europene. Iar în ce privește auditările, eu cred că trebuie să existe și în legătură cu organismele de certificare, pentru că am uh, făcut o deplasare în Franța împreună cu colega mea pentru a examina activitatea autorității de certificare și am ajuns la convingerea că ele nu sunt independente pentru că sunt sub autoritatea ministrului. Ministrul este cel care numește funcționarii care derulează până la urmă aceste activități de auditare. Deci, eu cred că dacă um, păstrăm gestiunea partajată, trebuie și uh, Curtea de Conturi Națională să vedeze asupra independenței celor care uh, desfășoară auditările pentru că eu cred că, de fapt, această gestiune partajată ar trebui să fie suprimată. Dar dacă o păstrăm, trebuie să vedem cum putem audita gestiunea partajată în statele membre. Exprim și eu preocupările pe care le-a formulat Inge. Președintele, mulțumesc, doamna le a uitat ceva, cred. Domnule comisar, aș dori să vă pun o întrebare legată de România schimbarea codului penal, acolo politicienii își uh, alocă imunitate chiar și la cazuri dovedite, e o problemă mare cu fondurile europene și m-ar interesa care este poziția dumneavoastră. Mulțumim tuturor. Dacă nu mai există alte întrebări, aș mai adăuga și eu o întrebare. Domnule comisar, din uh, explicațiile dumneavoastră și întrebările membrilor, se vede că Există o problemă la controlul acestor mijloace bugetare în faptul că situația juridică de la bază e una foarte complexă. Există multe uh, astfel de măsuri. Dumneavoastră vorbiți de îmbunătățiri care sunt uh, începute și iată avem uh, o nouă politică agrară a fost adoptat proiectul. Care e perspectiva dumneavoastră? Va fi mai simplu pentru comisie cu această nouă bază juridică sau va fi mai dificil? Alors, monsieur, euh, Domnule Piper, în ce privește pilonul 2, cum putem reduce rata erorilor? Eu vă pot spune cu mâna pe inimă și am spus-o și anul trecut. Dacă dorim să păstrăm o politică de dezvoltare rurală, uh, cu obiective care să răspundă așteptărilor diverselor regiuni din statele membre ale Uniunii Europene, eu cred că, după părerea mea, ar fi dificil să ajungem la o rată a erorilor sub 2% dacă păstrăm sistemul de calcul al ratei erorilor. Iar eu am distribuit o listă cu exemple de bune practici Uh, pentru că uh, dacă ținem seama fie de aspecte de uh, achizițiile publice, de alte domenii unde erorile sunt sub 5%, eu cred că trebuie să ne gândim și dacă obiectivele inițiale au fost atinse. Eu cred că ar fi dificil să ajungem la o rată a erorilor sub 2%, dar sigur și cu această rezervă Uh, rata erorilor trebuie redusă pentru că uh, dacă ea este de 7% în clipa de față, ea poate fi redusă. Cum se poate face acest lucru? Am dat câteva exemple de măsuri orizontale pe care putem să le luăm pentru a incita statele membre de a fi mai atente la modul în care controlul se efectuează, pentru că adesea s-a constatat uh, că uh, erorile pot fi identificate de către statele membre și corectate din uh, mers. Sigur, Curtea de Conturi trebuie să-și asume responsabilitatea de uh, instituție gest- de gestiune. Dar uh, există erori umane câteodată la nivelul auditorilor și noi putem lua și măsuri coercitive pentru a îmbunătăți situația. Există o complexitate de cauze. Uh, noi am luat măsuri uh, în politica agricolă comună pentru a simplifica lucrurile. Iar statele membre, de asemenea, ar trebui să fie uh, implicate în demersurile de reducere a erorilor, eventual prin uh, plăți forfetare, prin alte sisteme. Eh, pentru că, eh, de fapt, statele membre sunt cele care definesc criteriile de eligibilitate. Deci, eh, eu cred că nu trebuie să abuzăm de responsabilitățile pe care le, Comisia le are, pentru că altfel vom întâmpina proteste din partea ministrilor. Eu cred că important este să fie bun conținutul în politicile agrare și uh, să vedem dacă statele membre uh, au utilizat uh, instrumentele de simplificare pe care le-am prevăzut în programele uh, rurale. Deci, uh, eu îmi asum responsabilitatea de a întârzia aprobarea un program, unui program uh, agrar dacă aceste elemente nu sunt respectate. Iar după ce programul a fost uh, aprobat, trebuie să vedem dacă și controlul a fost efectuat corect și uh, vă um, dat și exemple din două, trei state membre, noi putem întrerupe uh, efectuarea plăților de la o săptămână la alta în baza controlului efectuat. Iar dacă măsurile luate de statele membre nu sunt convingătoare, suspendăm plățile. În ce privește pilonul 1 și parcelele, Sigur că nu vreau să intru în detalii tehnice, dar uh, dumneavoastră m-ați provocat când ați uh, menționat GPS-ul. Uh. Sigur că există precizii diferențiate între GPS-ul pe care îl oferă Google-ul și sistemul pe care îl solicităm noi statelor membre în ce privește delimitarea parcelelor. Când eu eram ministru în România, România a trebuit să plătească anumite uh, amenzi în legătură uh, cu corecțiile care ar fi fost necesare. Dar problema nu este a defini și a delimita o parcelă așa cum sunt văzute ele de Google. Pentru că dacă este vorba de o parcelă uh, mare care se întinde pe zeci de hectare, poate fi vorba doar de uh, o porțiune care să fie eligibilă pentru plățile directe. Aceasta este problema. Dacă există acele parcele cu pășuni permanente din Portugalia, din Spania, Există suprafețe care sunt folosite ca pășuni, dar există după aceea și suprafețe um, împădurite de pildă. Deci, uh, prin definiția actuală, statele membre trebuie să delimiteze exact suprafețele care sunt împădurite și să fie eliminate din pășunile permanente. Aceasta este problema legată de exactitatea delimitărilor. Deci, eu cred că trebuie să evităm uh, tipul de uh, eroare care să apară, pentru că uh, Um, o uh, vacă sau o oaie poate eventual să um, pască și în uh, zona împădurită printre copaci, dar din acest punct de vedere există dispute legate de eligibilitate. De aceea există o rată a erorilor. Ce facem noi acum? Noi precizăm mai clar definițiile legate de pășunile permanente uh, și în 2003 aceste definiții nu existau. Iar acum, inclusiv prin acte delegate, am propus o marjă de 10% pentru statele membre atunci când delimitează uh, pășunile permanente, inclusiv în ce privește acele suprafețe care se aflau în zona gri, unele fiind eligibile, altele nefiind eligibile. De aceea am spus că începând cu anul 2014 considerăm că vom dispune de elementele necesare care ne vor permite să eliminăm aceste riscuri care pot să ducă la o interpretare greșită. Problemele au fost corectate și răspund și doamnei Gresle de ce Portugalia, alte state membre, România, Bulgaria, Grecia au probleme încă din 2007 început. Dar în momentul în care noi am identificat problemele, ele au început să fie reglementate, s-au produs reparcelări. Dar asta, sistemul de cadastru din acest punct de vedere, costă când trebuie să fie refăcut. Sigur că există posibilitatea să faci fotografii aeriene și să cartografiezi uh, parcelele. Prin uh, această refacere, noi uh, am făcut și un proiect Uh, anual uh, pentru că uh, există costuri și atunci ele pot fi repartizate pe 2 ani, pe 3 ani. Și sigur că statele respective plătește până la urmă pentru aceste corecții. Grecia a plătit aproximativ 6% din plățile care au fost inițial virate agricultorilor au fost recuperate. Chiar și curtea a constatat în verificările efectuate că depășirile sunt minore, nu sunt erori vizibile. Este o problemă în ce privește interpretarea terenului dacă este eligibil sau nu. Um, aici, eventual, poate un stat membru să încerce să păcălească dacă vrea să facă acest lucru. Dar um, erorile de acest tip sunt totuși de mică măsură. Este greu să um, înșeli pe scară largă. Repet, interpretările sunt uh, cauza unor asemenea erori. Poate fi o interpretare intenționat greșită sau poate fi o eroare umană. Repet însă că era vorba de acele parcele din zona gri ehm, unde eh, criteriile de eligibilitate nu erau clare. Acum trebuie să vedem și cum utilizează auditorul baza de date uh, Uh, obținută de pe teren. Dar eu cred că uh, și uh, Grecia va trebui să refacă cadastrul și este prevăzută o perioadă de trei ani. Iar aspectele financiare sunt importante, de altfel și Franța urmează să plătească pentru problemele existente și acest lucru este valabil și pentru uh, Portugalia. Uh, și aici este nevoie de refacere a întregului sistem de evidență a parcelelor. Uh, situația din Portugalia nu a fost uh, evidentă de la bun început, dar acum există un plan de acțiune care se derulează începând cu anul 2007 până în prezent și pot să vă trimit un tablou cu calculele de corecție pe care toate statele membre le-au plătit din 2007 până în prezent și planul de acțiune pe care noi l-am elaborat. Sumele recuperate sunt ridicole. Un miliard de euro, ceva mai mult de un miliard de eh, euro. Nu știu dacă este o sumă ridicolă ea, ă, corespundă cu rata erorilor pe care noi ă, le-am constatat. Dar după acest un miliard de euro pe an, trebuie să ne gândim că și anumite state membre mai plătesc mai mult decât alte state. Și dacă este un stat mic, atunci problema este destul de mare. Există 50 de miliarde pentru PAC, dar rata erorilor era de 1,2 sau 1 sau 2%. Deci, un miliard din 50 de miliarde, uh, iată, înseamnă 2%. Și veți vedea în anii uh, următor pentru problemele constatate în 2009, 2010, 2011, 2012, aceste corecții uh, vor crește. Acest lucru se vede deja, există state membre care constată că problema se acutizează. Iar chiar dacă au existat miniștri care au greșit, uh, poate că nu uh, Uh, el va fi cel care va plăti pentru această greșeală, dar statul membru va fi totuși cel care urmează să plătească. A existat acel decalaj uh, pe care și domnul Piper l-a invocat. Am încercat să reducem anumite etape în acest proces. Direcția Generală Agri uh, analizează anumite documente, există deja o modalitate de calculare Ă, acolo unde există contradicții, discutăm cu statele membre și anumite state membre refac eșantioanele pentru a obține date mai precise legate de nivelul ratei de eroare Ceea ce facem noi acum este să reducem perioadele și să încercăm să fuzionăm anumite etape în analizele pe care le efectuăm pentru a putea lua o decizie mai repede decât înainte. Deci în procedurile noastre facem aceste demersuri și lăsăm și statelor membre o perioadă minimă uh, pentru a putea să uh, se apere dorim în general ca procedurile să fie urgentate. Domnul Odi a făcut anumite sugestii. Eu cred că ele ar trebui să fie discutate pe plan politic, la nivelul Parlamentului și la nivelul Consiliului, în legătură cu uh, modul în care Comisia este sau nu în măsură uh, să ă, contribuie ea însăși la reducerea ratei erorilor, dar să ne gândim că responsabilitatea este partajată cu statele membre, există o cogestiune și avem 28 ă, de state membre, nu 12 sau 15. Deci noi nu putem să avem încredere neapărat într-un organism independent al unui stat membru. Dacă nu vom avea niciun fel de încredere în statele membre, atunci ce mai înseamnă Uniunea Europeană? Pentru că Comisia nu este decât un instrument la nivelul uh, Uniunii Europene care este și reprezentat de statele membre. Există Consiliul care are responsabilități în ce privește deciziile politice, inclusiv în ce privește politica agricolă comună. Deci, um, Comisia uh, nu se poate să um, spună că uh, nu are încredere în organismele de certificare din statele membre, uh, chiar dacă ele sunt subordonate guvernelor pentru că, de fapt, uh, și guvernul contribuie financiar. Deci nu putem să punem sub semnul întrebării activitatea acestor organisme, chiar dacă Parlamentul are anumite rezerve. Oare viitoarea PAC va fi mai uh, simplă sau mai complicată? Ce pot eu să vă răspund, domnule Teurer? Este că, evident, avem elemente de simplificare a procedurilor pentru dezvoltarea rurală. Am citat toate elementele de simplificare pe care statele membre le pot utiliza. Iar în măsură în care uh, definim lucrurile tot mai clar, uh, vom putea uh, să progresăm. Deci există definiții foarte clare, inclusiv în ce privește pilonul 2, care va, vor permite statelor membre să simplifice lucrurile. În pilonul 1 avem elemente care nu existau înainte, acest concept de greening, de înverzire. Și trebuie să putem controla ceea ce am adăugat în acest pilon. Trebuie să putem controla banii pe care i-am virat agricultorilor pentru în cadrul plăților directe agricultorii uh, trebuie să își asume mai multă responsabilitate în ce privește buna gestionare a resurselor naturale. De aceea am introdus acest concept de înverzire dar uh, trebuie să fie clar pentru uh, agricultor că el va putea să fie verificat. Iar pentru uh, ce uh, eligibili, inclusiv uh, pășunile trebuie să corespundă definițiilor Definiția noastră este acum mai precisă decât în regulamentul anterior, ceea ce ne va permite să garantăm un control care urmează să fie simplificat. Dacă doriți, pot să vă aștern pe hârtie modul în care eh, vom opera pilonul 1, pilonul 2, ceea ce a fost clarificat vis-a-vis -vis de regulamentul anterior. Iar dumneavoastră, doamna Gresle, dacă aveți în continuare dubii în legătură cu ceea ce a plătit Grecia și în legătură cu sistemul de parcelare, eu pot să vă spun din 2007 până acum ce s-a întâmplat. Iar în ce privește România, aici chiar uh, a existat um, o problemă, a trebuit să își refacă baza de date LPIS și pentru pilonul 1 sistemul funcționează. Pentru pilonul 2 Direcția Generală Agri a identificat probleme în legătură cu aplicarea anumitor măsuri și calitatea controlului și în ce privește procedurile, criteriile de eligibilitate și de control care au fost efectuate și de aceea Uh, s-au întrerupt anumite plăți uh, pentru România în legătură cu anumite măsuri de dezvoltare rurală, iar auditul de la Direcția Generală Agri uh, are dubii legat, legătură cu două, trei măsuri care au fost luate și uh, există deja uh, un calcul uh, pentru corecții financiare care ar urma să fie plătit pentru pilonul 2. După cum am spus, pentru pilonul 1, în baza auditorilor efectuate de noi, pot să vă spun că acum sistemul funcționează, iar acolo unde există probleme legate de calitatea controlului, sunt operate corecții de asemenea. Dar sumele sunt mici pentru pilonul 1 pentru că nu erau uh, probleme sistemice. Cum spuneam, pentru pilonul 2 uh, există o analiză foarte atentă, punctuală, în legătură cu anumite măsuri unde există probleme. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și acum în ce privește timpul, cred că am depășit puțin perioada depășită, dar aș vrea să întreb dacă și Curtea de Conturi dorește să intervină. Domnul Cubic. Foarte pe scurt. Trei explicații, domnilor și domnilor, și apoi o concluzie. În ceea ce privește metodologia, metodologia noastră nu s-a schimbat în ceea ce privește capitolele 3 și 4 din raportul anual. Deci rezultatele 2011 și 2012 sunt comparabile. Cât privește eșantionarea, răspunsul îl găseți în capitolul 3 din raport, notele sub sol 21. Curtea își calculează estimările din eșantioane reprezentative, iar valorile reprezintă cea mai bună estimare și avem o încredere de 95% că rata erorii se află între cele două rate, cea inferioară și cea superioară. Explicații suplimentare sunt date în anexa 1.1, capitolul 1. <clears throat> Iar în ceea ce privește IAX, aceasta continuă să producă o rată de eroare relativ scăzută. Puteți o comparați din primul pilon al cap cu alte piloane. Deci rata erorii e mult mai scăzută. Un element care trebuie totuși avut în vedere este că niciun sistem nu funcționează de la sine uh, la nesfârșit. Totdeauna acestea trebuie păstrate, menținute, uh, îngrijite. Și așa cum spuneam și în primul raport, există probleme cu bazele de date incomplete. Iar în concluzie, dați-mi voie să spun că aștept să văd uh, îmbunătățiri și pe viitor și aștept implementarea concluziilor raportului nostru. Mulțumim și noi! Doamna Spagute, aș dori doar să spun că pentru dezvoltarea rurală marja inferioară este la peste 2%. Și în încheiere aș dori să spun că mare parte a răspunsurilor comisarului la slăbiciunile descoperite de noi este că există planuri de acțiune și o abordare mai vigilentă cu privire la aceste activități care vor duce la reducerea ratei erorilor. Și dori să spun că vom fi atenți și vom urmări cu atenție aceste aspecte. Mulțumesc! Domnul raportor, mai uh, doriți să spuneți ceva în încheiere? Mulțumesc pentru discuția foarte utilă și foarte corectă. Mulțumesc domnului comisar, curții, colegilor. Vom mai avea ocazia în următoarele luni și săptămâni să discutăm. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnului comisar Cioloș pentru această discuție și încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Dear colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Doamnelor și domnilor, propun să continuăm.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 să mutați aceste discuții în afara sălii. Vă rog să continuăm noi ședința aici în sală și cei care trebuie să plece, vă urez Crăciun fericit. Continuăm așadar cu ordinea de zi. Următorul punct, Avem uh, studiul privind dezafectarea instalațiilor nucleare. Raportor este domnul Jens Geier și permiteți-mi să dau cuvântul domnului Gerhard Schmidt și domnului Ustahalova. Cine dorește să înceapă? Domnule Schmidt, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună dimineața! Mulțumesc pentru această posibilitate de a prezenta aici rezultatele studiului nostru. Mulțumesc pentru invitație și voi face tot ce pot pentru a vă prezenta acest uh, raport într-un timp cât mai scurt, pentru a nu vă ocupa prea mult. Numele meu este Gerhard Schmidt, vin de la Eco Institut. Am fost însărcinați de Comisia de Buget să pregătim, iată, un studiu urmărind să identificăm, descriem și caracterizăm exemple de bune practici pentru dezafectarea centralelor nucleare în Europa. Apoi, ca a doua sarcină, să înțelegem, să descriem și să comparăm procesele de dezafectare în Bulgaria, Lituania și Slovacia, care sunt susținute de Comisia Europeană. Și de aici să facem uh, comparații cu exemple de bune practici și, nu în ultimul rând, punctul esențial, să elaborăm recomandări pentru îmbunătățiri în aceste proiecte. Prima sarcină a dus, iată, la aceste uh, rezultate. 88 de centrale nucleare sunt în curs de dezafectare. E un număr foarte mare de reactoare de diferite dimensiuni. Majoritatea dintre acestea se află în Franța, Germania și Regatul Unit. Iar vârsta operațională a acestor reactoare este foarte mare, de la câțiva ani la peste 40 de ani chiar în câteva cazuri. Din cele 88 de reactoare, 8 au fost dezafectate deja, dezafectare finalizată, dusă la bun sfârșit. De aici e interesant de spus că doar puține proiecte sunt finalizate. Așadar, dacă ne uităm la rezultatul final, la ce costuri se va ajunge, acest uh, răspuns nu poate fi dat încă în momentul de față. Am identificat trei exemple pe care le-am studiat mai în detaliu. Electricité de France, care are 9 reactoare în dezafectare în momentul de față, o companie listată la bursă, deținută în marea majoritate de stat, cu 9 reactoare, după cum am spus. Dezafectarea a început în 2002, așadar de 11 ani. În al doilea rând avem Veche Nord, o companie deținută de statul federal cu șase reactoare în curs de dezafectare. reactoarele sunt de un tip asemănător cu cele în curs de dezafectare în Bulgaria și Slovacia. Și am mai verificat Sellafield Limited, o mare companie din Regatul Unit, controlată de o agenție națională, un complex mare în curs de dezafectare cu o serie întreagă de instalații în curs de dezafectare. Au fost identificate următoarele bune practici. Este necesar să se restructureze complet și să se uh, construiască organizații în acest sens optimizate pentru dezafectare. Nu e prea bine ca uh, organizația care conduce uh, acțiune, care, uh, gestionează compania să-și se ocupe și de dezafectare. Acest lucru s-a văzut foarte clar atât în Franța cât și în Germania. Structura organizațională a fost modificată complet pentru sarcina dezafectării și nu au uh, păstrat structura organizațională din timpul funcționării reactoarelor. Un al doilea element constatat că e necesar să fie urmărite cu strictețe deciziile managementului de către instituții puternice care analizează în detaliu fiecare decizie a managementului. În cazul EVN a fost uh, ministrul federal de finanțe și la companiile listate la bursă erau directori din cadrul acestor companii, directori executivi. Și în al treilea rând, este necesar să se creeze, să se instaleze și să se lucreze continuu cu un uh, instrument de project management, de gestionare a proiectului și pe principii clare în cursul uh, dezafectării, pentru că e cu totul altceva, cu totul altă activitate decât faza operațională. Faza operațională există uh, o etapizare clară, activități uh, automatizate, activitățile sunt descrise în aceste uh, linii orientative și oamenii trebuie să urmărească, să urmeze foarte clar aceste instrucțiuni. Aici, la dezafectare, este însă cu totul altă situație. Nu există manuale aici, nu există standarde, nu există tehnologii standardizate în uz. Deci existența unui uh, sistem de project management s-a întâlnit situația atât în Germania cât și în Franța în cele două cazuri uh, verificate și am descris în detaliu în studiul nostru în ce a constat acest uh, project management. Și al patrulea element care trebuie menționat, dezafectarea trebuie să utilizeze forța de muncă internă. Cei care înainte lucrau în uh, perioada operativă trebuie folosită experiența și cunoștințele acestor angajați, dar aceștia trebuie în același timp recalificați pentru noua sarcină a dezafectării. Apoi am uh, comparat aceste elemente menționate mai devreme, cele patru puncte, cu situația din Bulgaria, Lituania și Slovacia. Aveți uh, această schemă în culori pe ecran. Vedeți din idealul, din maximul de 5 puncte care pot fi date, în special pe partea cadrului național și a managementului organizațional și apoi evaluarea de risc și gestionarea proiectului. Aceste trei elemente pot fi îmbunătățite. În ceea ce privește abordarea de reglementare, calitatea costurilor au luat un punctaj destul de mare. Iată ce am identificat în această comparație. Cadrul național ar putea fi unul mai bun în Bulgaria, Lituania și Slovacia și în special în Bulgaria și Lituania ar putea fi îmbunătățit. Am mai constatat că organizațiile naționale, care trebuie să fie cele responsabile pentru dezafectare, nu sunt organizate în mod optim pentru a-și desfășura activitatea în modul necesar și că managementul de proiect poate fi mult îmbunătățit în majoritatea acestor proiecte de dezafectare. Iată 8 recomandări uh, din partea noastră. Le puteți citi în detaliu în studiu. Și în special punctul 8, atribuirea unor responsabilități clare tuturor părților implicate în aceste sarcini. Iată propunerea noastră de restructurare a nivelului de gestiune la Agenția Națională de Dezafectare și Schema este una foarte detaliată, explicând cine ar trebui să conducă uh, operațiunea, luarea deciziilor și la ce nivel. Există nivelul strategic și nivelul operațional al luării deciziilor, iar deciziile operaționale ar trebui atribuite în mod clar managerilor organizației pe când deciziile strategice ar trebui luate la nivel național, administrația națională și uh, la nivelul comisiei. Aceasta e principala noastră propunere de restructurare a acestor proiecte. Suntem siguri că cu aceste propuneri se va ajunge la îmbunătățirea situației pe termen lung. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim pentru că ați prezentat pe scurt rezultatele studiului. Dau acum cuvântul curții de conturi sau domnului raportor? Domnule raportor, vă rog. Ja, Äh Mulțumesc. Domnule Schmidt. Mulțumesc dumneavoastră și colaboratorilor, dar uh, ați cam uh, creat uh, suspans acum în acest domeniu, pentru că există poziția Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care au avut o reacție Și reacția ne sugerează că merită să ne ocupăm de acest subiect, pentru că acolo unde uh, ați încercat să ștergeți praful, de fapt s-a constatat că acest praf încerca să mascheze ceva. Iar acum trebuie să vedem uh, cum trebuie să acționăm pentru că nu vrem să devenim un fel de mediator între diversele instituții implicate, dar dacă analizăm acest proces din perspectivă politică, cred că merită să schimbăm puțin lucrurile. Este vorba de 860 de milioane de euro pentru întregul complex al dezafectării uh, nucleare. Începe în curând un nou cadru financiar multianual. Trebuie să vedem cum administrăm acești bani, cum putem uh, să acționăm pe viitor, pentru că noi, în calitate de membri ai Comisiei de Control Bugetar, am vizitat uh, cele trei centrale nucleare. Eu am putut să particip doar la două din aceste vizite, dar uh, am fost, uh, au avut, fost colege care au vizitat Lituania, Slovacia și Bulgaria și au o imagine de ansamblu în legătură cu ceea ce din, trebuie să reevaluăm din punct de vedere politic. Dar am și o întrebare legată de conținut. Și dumneavoastră uh, v-ați referit la exemplul Franței de bune practici în acest domeniu, dar uh, ați eliminat până la urmă din studiu acest exemplu? Pentru că uh, dumneavoastră ați eliminat uh, un asemenea domeniu de bune practici din studiu. Domnul Schmidt, vă rog să activați microfonul. Am descris. Nu am descris uh, trei aspecte pe care le-am evaluat în această prezentare, dar am făcut-o în studiu, în detaliu. Deci, Există o diferență între prezentarea făcută de noi acum, care trebuia să fie mai succintă, și uh, studiul în integralitatea sa, dar noi am analizat în detaliu uh, cazurile din Franța și din Germania, care sunt aproape uh, similare. Bun, atunci în ce privește aceste bune practici identificate și mă refer la această sinteză. Ne-ați dat și un exemplu din Regatul Unit al Marii Britanii. Nu uh, ar putea să fie un câștig pentru studiu Poate ne puteți uh, descrie pe scurt care au fost uh, diferențele esențiale. Și pentru mine ar fi important de asemenea să ne referim puțin la responsabilitățile care nu sunt foarte clar diferențiate. Impresia noastră a fost și punctul dumneavoastră de vedere ar fi important pentru noi să ne spuneți că printre cele trei proiecte pe care le analizăm, responsabilitățile și managementul la fața locului au fost cel mai bine asumate în Slovacia. Institutul uh, Iani se ocupă acolo de dezafectarea centralei nucleare și este o întreprindere de stat. Sigur că există puncte forte și puncte slabe. Punctul forte este că este o activitate centralizată, se află totul în uh, aceleași mâini, să spun, și vi s-ar putea, dacă ar fi probleme uh, serioase, să trebuiască să uh, răspundă în fața guvernului. Iar uh, doamna Grâsle spune că în ce privește licitațiile nu este foarte clar până la urmă care va fi rezultatul investițiilor pe care noi le facem pentru că ea ă, vi se pare că ă, nu s-a orientat ă, atât de puternic după principii private cum suntem noi obișnuiți din partea instituțiilor private. Deci cum vedeți dumneavoastră acest lucru, dacă ați încercat să cumpăniți punctele forte, punctele slabe ale unei întreprinderi care acționează centralizat, și după aceea recomandarea privind o uh, finanțare partajată. Am dispune de baza legală pentru un asemenea tip de construcție? ce ar trebui noi, uh, ca uh, membrii ai Parlamentului, să solicităm Comisiei ca instrumentar pentru ca o asemenea propunere să poată fi dusă la îndeplinire. Mulțumesc. Doresc să răspundeți direct? Vă rog. Um, I don't think that... Nu cred că e foarte relevant dacă această organizație este structurată ca și o companie privată sau ca agenție de stat. În ambele cazuri, EDF și EWN, structura era diferită, dar Uh, ambele erau organizate la fel de eficient. Deci, faptul că Ministerul de Finanțe în Germania controlează deciziile strategice ale um, managementului companiei nu era o consecință a faptului că structura de dezafectare nucleară nu era eficientă sau că activitatea externă, deci uh, prestările de servicii externe uh, erau la un preț mai mare decât necesar. În Germania, într-adevăr, compania este proprietatea statului și controlată de stat. Iar în, la EDF, EDF este uh, o companie parțial privată, deci uh, um, toți e puțin diferită. Asta nu înseamnă că dezafectarea reactoarelor la companiile de stat e mai puțin eficientă decât la cele private. Acesta nu este un proces automat sau o, um, o concluzie automată. Depinde de structura organizației. Dacă compania poate să-și ia propriile decizii operaționale, va lua deciziile optime. Dacă nu e așa, agenția care o controlează de obicei, și de obicei ministerul trebuie să-și facă treaba, de asemenea, pentru a controla modul în care uh, este condusă organizația respectivă, pentru a intra în detalii. Ceea ce am constatat noi ca regulă în ambele cazuri, atât în cazul EDF-ului cât și în cazul EWN-ului, este că fac cât se poate de multe în desafectarea nucleară cu propria forță de muncă. Și cât mai puțin cu participarea unor consultanți externi, pentru că e mai eficient să se califice propriul uh, personal pentru ca acesta să facă munca de dezafectare. și e mai bine să se intre în detalii um, în cadrul organizației privind dezafectarea decât să intre în detalii în legătură cu regulile de achiziții și așa mai departe. Um, atât um, în cazul Germaniei cât și în cazul francez s-a făcut apel la consultați externi, dar la scară mică. De aceea, aceste două, în ambele exemple, lucrurile uh, s-au făcut eficient, mai eficient decât, de exemplu, Regatul Unit, unde o companie externă uh, a, s-a ocupat de dezafectare. Și, în acest caz, doar Agenția Națională controlează, pentru că restul uh, e făcut de un consultant care are responsabilități limitate pentru propriile erori sau decizii greșite. Deci o responsabilitate limitată în general în muncă și asupra rezultatelor negative ale activității sale. As concern... În ceea ce privește proiectele controlate și de Comisia Europeană și de organizațiile din statele membre, acesta cred că este o abordare interesantă care trebuie avută pentru că se considerează interesul Agenției Naționale de a face lucrurile eficient. Și vedem că Javis în Slovacia merge pe această cale pentru că majoritatea proiectelor secundare din Slovacia sunt de fapt controlate de Comisie și de Slovacia împreună. Deci acesta este un uh, motiv pentru care Javis um, este organizația cea mai eficientă dintre cele trei în gestionarea dezafectării. Ja, vielen Dank. Jetzt, äh, Mulțumesc. Era acum o contribuție din partea Curții de Conturi, domnul Fazăcaș. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru faptul că ne-ați invitat la această ședință și că ne dați ocazia să luăm poziție față de acest studiu și în legătură cu această chestiune importantă. Dar înainte de a face acest lucru, doresc să mulțumesc în nume propriu și în numele Curții de Conturi, eh, să mulțumesc dumneavoastră, raportorului Jens Geier și tuturor membrilor eh, Comisiei de Control Bugetar pentru faptul că ați solicitat acest studiu amplu eh, privind dezafectarea centralelor nucleare pentru că acest studiu uh, nu uh, conține doar uh, constatări importante și recomandări în legătură cu dezafectarea centralelor din Bulgaria, Lituania și Slovacia, dar poate constitui și un manual pe viitor pentru alte acțiuni de dezafectare a centralelor nucleare în Uniunea Europeană, pentru că în clipa de față deja 88 de reactoare au, și-au încetat activitatea sau urmează să fie dezafectate și vor urma alte câteva sute. Ca atare, pentru noi este uh, o misiune importantă să ne gândim în ce măsură Comisia Europeană poate să-și asume competențe în aceste activități foarte importante pe viitor și acest manual va putea să fie folosit. Pe de altă parte, doresc să-mi exprim și recunoașterea și uh, gratitudinea noastră pentru faptul că această comisie a uh, avut inițiativa de a discuta această chestiune importantă uh, pentru Uniunea Europeană de dezafectare a centralelor nucleare. Dacă trecem în revistă evenimentele din anii trecuți, putem constata că această comisie încă acum 5 ani și-a pus întrebarea dacă în legătură cu aceste procese de dezafectare lucrurile funcționează cum trebuie și dacă sumele importante pe care Uniunea Europeană le-a pus la dispoziție, în clipa de față se cifrează la 2,8 miliarde de euro, au fost bine investiți. Din această perspectivă, Curtea de Conturi a fost invitată să elaboreze un raport. Curtea Europeană de Conturi a acceptat, a efectuat analize importante. Noi am elaborat un raport special în anul 2011. Este raportul 16 din 2011, care a fost deja analizat și uh, adoptat de către de Comisia de Control Bugetar. Nu cred că este cazul să revin acum la recomandările pe care acel raport le-a conținut, dar vreau să constat că ceea ce figura în acel studiu uh, deficitele serioase care au fost constatate în ce privește folosirea banilor europeni uh, sunt uh, valabile și astăzi, pentru că noi ne-am gândit doar la contribuțiile din Uniunea Europeană. Și uh, recomandările care au fost adoptate și de comisie uh, au determinat uh, pași pentru proiectele viitoare. Uh, Comisia de control bugetar a și vizitat cele trei uh, state aflate acum în atenția noastră la fața locului pentru a vedea cum uh, pașii care se întreprind acolo uh, dau rezultate. După cinci ani putem constata că acum știm unde ne aflăm, știm care sunt sarcinile pe care încă trebuie să le desfășurăm. Eu trebuie să constat cu satisfacție că în baza acestor contribuții din partea Uniunii Europene, toate centralele uh, nucleare uh, învechite au uh, fost închise și că acest proces a devenit irreversibil. Și acest lucru este important pentru că irreversibilitatea constituia o problemă până acum. Deci acum obiectivul siguranței nucleare în Uniunea Europeană este garantat. Pe de altă parte, mai știm ce sarcini suplimentare ne revin nouă tuturor în ce privește dezafectarea altor centrale nucleare, care sunt costurile. Și știm că pentru perioada următoare sunt prevăzute 860 de milioane pentru dezafectare, dar că există încă lacune în acest domeniu. Știm de asemenea care sunt lacunele din punct de vedere organizatoric și este important să știm acest lucru pentru că ele vor avea un efect asupra timpului necesar pentru dezafectare și asupra costurilor dezafectării. Pe bună dreptate, studiul constată că este nevoie de îmbunătățiri esențiale și menționați opt recomandări importante. Nu este sarcina curții de conturi să evalueze uh, calitatea acestor propuneri și recomandări. Abia în momentul în care ele vor fi transpuse în practică, ne vom spune care este părerea noastră în legătură cu ele. Dar în încheiere, dați-mi voie să uh, mai uh, răspund în legătură cu responsabilitatea pe care și domnul Jens Geier a invocat-o că indiferent uh, ce structuri organizatorice vor fi alese pentru a acționa, responsabilitatea finală în aplicarea și utilizarea uh, banilor europeni se află în uh, sarcina Comisiei, pentru că Comisia este auditorul nostru, comisia este partenerul Comisiei de Control Bugetar și are datoria să se gândească dacă va transpune practic recomandările făcute de dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru această intervenție din partea Curții de Conturi și dau cuvântul acum Comisiei. Cine dorește să vorbească din partea Comisiei? Bitte schön. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău. Comisia... Îmi cer scuze. Vorbitorul se prezintă din partea Direcției Generale pentru Buget, uh, persoană de legătură cu Comisia Cont. Comisia ia, bineînțeles, acest raport foarte în serios și Um, se gândește în momentul de față care vor fi acțiunile care vor decurge din acest raport. Din păcate, um, colegul meu care ar fi trebuit să vină în această dimineață nu a putut veni. A, ai sosit? Good. A, foarte bine. Uh, am crezut că nu poate veni, dar se pare că n-am înțeles bine. Dacă aveți întrebări, le vom nota și vom, vom răspunde, promit. Oricum îmi cer scuze că nu putem să reacționăm imediat la raport. Mulțumesc! Sorry for this. Mulțumesc! Îmi cer scuze pentru această confuzie. Mi s-a spus că reprezentantul Direcției Generale pentru Energie nu este prezent, dar este prezent. Bine ați venit, vă dau cuvântul. Mulțumesc! Domnule președinte, <laughs> într-adevăr, sunt aici. Dar nu nimic se mai întâmplă. Reiau ceea ce a spus colegul meu de la Direcția Generală pentru Buget. Bineînțeles, pentru noi acest raport uh, e, e interesant, important, uh, l-am, uh, începem să-l analizăm și Pentru cetățenii europeni uh, este foarte important modul în care se folosesc fondurile uh, pentru dezafectarea nucleară. Noi uh, încercăm să cooperăm cât mai bine cu toți ceilalți actori interesați. În urma primei noastre analize avem anumite rezerve majore. Într-adevăr, subiectele sunt foarte tehnice dar noi avem expertiză științifică și tehnică și putem, deci, să cooperăm cu operatorii pe aceste subiecte. Doresc să indic câteva lucruri. De exemplu, în legătură cu um, lipsește o prezentare generală a contextului și două aspecte ale acestui context sunt importante. Situația politică din țară și organizarea din țara respectivă la nivel guvernamental, dar și la nivelul sitului nuclear, centralei nucleară, nucleare. Dar, de asemenea, schimbările în timp. Raportul din 2011 al Curții de, al Curții de Conturi a inclus anumite recomandări care a fost pus în aplicare foarte rapid. Începem să vedem rezultatele. Deci, cred că ar fi foarte important ca să nu se prezinte doar această situație pe moment, ci și să se evalueze cât de bine au fost puse în aplicare um, recomandările din 2011 ale Curții de Conturi, um, în ce măsură ele se uh, concretizează. Încă două observații. Întâi, statele membre alese sunt state membre care au instalații nucleare în uh, um, dezafectare sau dezafectate. E vorba de Franța, Germania și Regatul Unit. Există diferențe mari în informația în informațiile trimise. Pentru Franța și Regatul Unit s-a trimis puține informații și în Germania s-au trimis foarte multe informații. Deci e greu de evaluat dacă analiza se poate face în mod um, egal uh, pe baza acestor informații. În plus, Franța nu a terminat, um, nu și-a terminat dezafectarea. Este un proiect foarte mare de durată și iar în Regatul Unit e vorba de o facilitate foarte mică, de o, de o centrală foarte mică, care reprezintă uh, o parte micuță dintr-un uh, sit uh, foarte mare. Apoi, în uh, raport uh, regăsim uh, un aviz negativ în legătură cu fabrica de plasmă și anume reducerea uh, dimensiunilor um, părții dezafectate. Ni se pare că nu e, nu e fondată această opinie, nu se ține cont de faptul că s-a lansat una cerere de ofertă pentru această organizație pentru această structură și s-a făcut și o evaluare de impact asupra mediului. În fine, am observat că și unitatea de gestionare a proiectelor ca parte um, a site-ului uh, respectiv nu este înțeleasă ca entitate și presupunem că acest lucru um, orientează anumite concluzii într-o direcție greșită. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantului BERD, domnul Novak. Bine ați venit la comisia noastră. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a acordat să mă adresez comisiei dumneavoastră. L-am ascultat pe domnul Schmidt, dar și am fost foarte de acord cu introducerea sa și cu modul în care a prezentat principalele elemente. Uh, într-adevăr, nu e un lucru bun când uh, funcționarea centralelor nucleare și dezafectarea sunt amestecate. Uh, și controlul guvernamental asupra managementului dezafectărului nu este un lucru bun. Trebuie să există un um, comitete de dezafectare care să poată să ia deciziile. E important, suntem de acord de asemenea cu faptul că personalul centralei trebuie format pentru dezafectare. Dar principala mea observație în legătură cu raportul este baza sa uh, Um, Baza de informații pe care se construiește acest raport. Sunt prea multe greșeli în aceste informații pentru a comenta concluziile raportului. Vă voi arăta care sunt acestea. Începând cu prezentarea, pentru că la prezent, prezentare se sare de, acest, de la aceste elemente cheie la uh, comparație și vedem acest site web convingător din punct de vedere grafic, dar care nu are o bază solidă. Și cred că acest site web este adevărată insultă la adresa acestor țări. Eu voi da câteva exemple. Autorii nu fac distinție între gestionarea dezafectării care, așa cum suntem cu toții de acord, trebuie făcută de organizația operațională sub, sub supravegherea statului, dar nu se face distinție între acest, uh, între acest uh, management și uh, condițiile necesare la nivel guvernamental pentru a proteja modul în care sunt cheltuite fondurile publice. Sunt, nu sunt lucruri identice. Apoi, în ceea ce privește guvernanța și organizația de management și relația între părți, și aici uh, raportul este fals, este clar fals. Și doresc să vă dau câteva exemple simple. Nu, nu înțeleg cum e posibil să se ajungă la astfel de concluzii se spune în raport că guvernul care um, uh, guvernul respectiv este observator. Nu e așa. Uh, guvernul respectiv uh, este un membru plin. Se spune că Berdul pregătește proiectele. Nu e adevărat. Proiectele sunt pregătite de organizațiile operaționale și apoi prezentate adunării pentru uh, adoptare, pentru aprobare. Apoi se spune că consultantul are contract cu Berdul. Nu e adevărat. Au recontract cu organizația de management. Aceste persoane sunt selectate după ce organizația de management um, a hotărât care sunt eforturile suplimentare, care sunt uh, calitățile necesare de care au nevoie și de ce au nevoie de acești consultanți. În fine, în um, inima problemei, raportul spune că um, partea operațională este externă de organizația de management. Nu e adevărat, este o parte a acesteia. Deci, iată încă o greșeală. Așa cum a spus colegul de la comisie, raportul nu ține cont de circumstanțele specifice din cele trei țări. În momentul închiderii uh, echipamentelor, uh, să nu uităm uh, opoziția politică la această închidere, să nu uităm elementele legate de moștenirea sovietică, să nu uităm faptul că centralele continuă, au continuat să funcționeze. Um, sunt lucruri de care nu se ține cont. Și de aceea, o comparație directă cu alte cazuri uh, uh, nu sunt, uh, nu, nu sunt corecte și sunt chiar înșelătoare. Apoi, așa cum a spus domnul Boilia, în raport nu se ține cont de evoluția din momentul uh, raportului Curții de Conturi și până acum. Sunt concluzii la care s-au ajuns acum trei ani uh, și măsurile au fost aplicate de comisie și de toți ceilalți, pentru că au fost recomandări uh, importante. Nu voi elabora mai mult, nu voi mai intra mai mult în detalii, în legătură cu această, acest echipament de topire a plasmei din Bulgaria, în cazul căreia, în care, care în raport este un exemplu de prost management, de folosirea unor tehnologii experimentale care nu și-au arătat utilitatea, sunt lucruri complet greșite. Eu pot să fiu de acord că unii Ehm, nu sunt de părerea noastră, e normal asta, dar, este, dar ehm, există un echipament de acest tip în Elveția care funcționează foarte bine ehm, și sunt și, și, și companii respectate din mai multe state membre participă la aceasta. Deci mai multe elemente în raport sunt prost înțelese, procedurile de achiziții uh, și politicile de achiziții, după părerea noastră, au fost un element important în protecția intereselor uh, financiare ale Uniunii și Comisia um, a monitorizat modul în care se selectează furnizorii pentru contractele Uh, de uh, până la 800.000 de euro și nu au găsit uh, neregularități. Acesta este un element foarte important. Olaful nu a găsit niciodată neregularități în aceste proiecte um, conduse în cadrul fondului. În concluzie, acest raport nu face nicio analiză a performanței programelor se bazează pe greșeli, pe, pe informații false, pe afirmații false. De aceea și concluziile sale sunt uh, false. Mulțumesc. Yeah, thank you very much. Mulțumesc. Și acum putem deschide discuția. Doamna Kessler, sunteți prima, vă rog. Mulțumesc pentru răbdare, o dezbatere interesantă. N-ar fi rău nici ca Ecoinstitut să ia poziție față de cele spuse de până acum. Pe noi ne interesează în special situația din Lituania. Uh, Ignalina se numește reactorul de acolo. Când vom ajunge să vedem acolo uh, câmpii verzi uh, rezultate în urma dezafectării, atunci vom putea spune ceva despre procesul dezafectării. Deocamdată ne aflăm în plin astfel de proces. Și atrage atenția asupra faptului că nu am, noi nu am organizat această dezafectare ca un shared management, ca o gestionare comună. Aici statele membre nu au atâta libertate ca în alte domenii, ca la politica agricolă sau de dezvoltare rurală și cred că e corect unele dintre concluziile dumneavoastră mi se par foarte generale și asta dintr-o perspectivă ca și când ar fi copiate dintr-un manual de economie. Sigur că e nevoie de un management clar, de structuri clare, de cât mai puține uh, niveluri, dar tocmai într-un domeniu cu atâția actori importanți și o autoritate de control super, uh, suplimentar, adică în acest caz comisia, e clar că situația nu e deloc simplă, de fapt. Eu cred că lucrurile funcționează bine pentru cât de complexă e situația, de fapt. Am vizitat toate cele trei centrale și nu am avut niciun moment, de uh, vreun motiv să mă îndoiesc de profesionismul celor de acolo. Unde am avut dubii a fost mai degrabă de seriozitatea statelor membre de a dori dezafectarea și de a utiliza banii în modul corespunzător. Pentru că de multe ori, cu cât aștepți mai mult, primești bani mai mulți și de aceea mesajul pe care îl transmitem noi este foarte important. Altfel, nu vom ajunge la o dezafectare curată. Nu am ajuns la sfârșitul studiului dumneavoastră, îl voi citi însă. Înțeleg și ceea ce spuneți în uh, prezentarea dumneavoastră. Studiul vine în același timp prea devreme, dar și prea târziu. Nu se întâmplă prea des, da? Dar uh, mi-e greu să spun acum că, iată, într-adevăr, ne ajută în uh, evaluarea proceselor existente. Pentru mine e important să ne hotărâm asupra întrebărilor pe care urmașii noștri vor trebui să le discute. De exemplu, dacă Ignalina, dacă acolo lucrurile nu merg cum trebuie, peste 5 ani, cei care ne vor urma ce vor face? Se vor întreba ce am făcut noi, de fapt. E problema centrală, această centrală din uh, Lituania. Îmi pare rău că a trebuit să eliminăm un punct de pe ordinea de zi, însă nu am ajuns la sfârșitul lecturii, nu am putut citi răspunsurile uh, guvernelor la întrebările noastre. Îmi pare rău că a trebuit ca acest punct să fie eliminat. Fac însă eforturi ca după Crăciun să tratăm în cel mai scurt timp acest subiect. Sunt și rezultate pozitive. Chiar am fost impresionată de profesionismul celor uh, implicați în uh, dezafectare și voința dovedită. De aceea am probleme cu studiul, cu utilitatea studiului și poate ne-ați putea spune încă o dată ce plus valoare credeți că aduce acest studiu. Mulțumesc. Haideți să vedem mai multe întrebări. Domnul Calvin, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ceea ce ne-au spus colegii de la Comisie și de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Uh, rezumă și ceea ce doream să spun eu. Cred că raportul e util, măcar ne pune niște întrebări, măcar avem pe ce discuta. Și eu cred că unele dintre date nu sunt tocmai corecte, unele sunt depășite. Ați inclus uh, și părți din raportul preliminar al curții din 2008. Sau acolo au mai fost niște evoluții. Raportul final a venit în 2011 și au fost date schimbate care, pe care văd că nu le-ați avut în vedere. Alte câteva puncte pe care aș dori să le menționez, pentru că sunt importante în discuția noastră. Prima întrebare. Dacă acest proces de dezafectare este organizat în mod corespunzător. Sigur, nu știm dacă în toate cazurile, dar uh, Cred că în Europa, una din criticile pe care ați adus-o e depășită cu vreo 3-4 ani când uh, spuneți că project managementul e separat de gestionarea companiei. Acest lucru s-a schimbat între timp. Există o structură clară cu cerințe de raportare și control pentru rata întregului proces. Există o serie de informații în acest sens. Iar fapt și acest fapt, după cum spuneam, se întâlnește de mult timp. În ceea ce privește echipamentul cu plasmă, sigur, sunt evoluții recente, dar și aici au fost dezbateri multiple. Nu pot fi de acord că ar veni ca urmare a mecanismului la care v-ați referit. Sigur că Putem discuta despre diferite tehnologii și poate fi preferată una sau alta, dar dacă un lucru se face, se face ca urmare a unei analize foarte detaliate, cu toți actorii implicați, cu comisia, cu experții și așa mai departe. Cunosc situația din Bulgaria cu experții din statele membre. Deci n-aș spune că rezultatul vine ca urmare a lipsei unor linii clare orientative. În raportul nostru mai menționați câteva aspecte, însă nu știu de ce. La reactorul de la 2 vorbiți de specialiști între ghilimele care au venit de la centrală la dezafectare. Nu știu de ce ați pus uh, ghilimele la specialiști. Sunt oamenii care au uh, experiența necesară, care au lucrat acolo în, în acest domeniu și sunt cu o altă calificare. Un alt lucru important, menționat și de doamna Gresle, întârzierile. Sigur că acest proces conține și întârziere în toate cele trei exemple. Întrebarea este dacă aceste întârzieri aduc cu sine finanțare suplimentară și acest aspect e important pentru comitetul nostru. E un aspect care mai merită analizat și discutat. Din informațiile pe care le avem la COSLO 2, din 100 de proiecte sunt 4 întârzieri. Și există explicații pentru aceste patru proiecte întârziate. În același timp, deși acest lucru nu se regăsește în raport, perioada de dezafectare a fost scurtată de la 2035 la 2030, dar noastră nu menționați acest lucru în raport. Avem așadar problemele care trebuie discutate. Sigur, avem poziții diferite. Uh, ne interesează eficiența și cum sunt folosite fondurile europene, desigur. Mă bucur că putem continua această discuție. Mulțumesc! Mulțumim și acum domnul Gaier. Am spus la început că nu consider în această discuție că ar trebui să jucăm un rol de arbitru între prezentările BERT și ale Ecoinstitutului pe cealaltă parte. Noi nu putem decât să luăm notă de poziția ambelor părți. Sigur că noi trebuie să tragem consecințele politice. se va dovedi ce e depășit, ce informații sunt uh, prea vechi. Și reveni însă asupra unui punct, și anume punct important în evaluarea politică. Puterea administrației. și Comisia și Banca au atras atenția spre acestui punct. Proiectele ar fi, spun ei, greu de comparat pentru că administrația între cele, dintre, între cele trei state membre despre care vorbim nu cunoaște prea bine aceste procese, abia învață, plus că s-au mai schimbat multe odată cu aderarea la Uniunea Europeană ale statelor din fostul bloc comunist. Sigur, trebuie să facem această evaluare din punct de vedere politic și facem acest lucru și nu putem trece cu vedere acest aspect. Deci, sarcina aceasta a fost dată de noi Constitutului. Să vedem care e situația și să comparăm. Și ce lecții putem trage de aici, ce putem învăța din situația acestor trei state membre. E clar că nu am comparat întotdeauna mere cu mere. Nici ne putem aștepta ca administrațiile dintr-o țară precum Bulgaria, Slovacia sau Lituania să fie comparabilă cu Germania, Franța sau Regatul Unit, care au avut timp să-și construiască administrația din 1945 încoace și nu abia din 89. Nu aș vrea să dăm această vină institutului. Așadar, eu, ca raportor, trebuie să intervin și să spun că așa sunase uh, sarcina. Aveți dreptate, e greu de comparat, dar asta le-am cerut, să compare. Și nu mi se pare corect să spunem acum că ne-am aștepta ca în cele noi trei state membre verificate lucrurile să funcționeze din punct de vedere al administrației naționale ca în vechile state membre. Nu. Pentru noi e important ca din ceea ce am văzut, din prelungirile descoperite, din uh, scumpirile văzute, ce posibilități avem să influențăm activitatea și comisia sau adresându-ne statelor membre, ce șanse avem să facem în așa fel încât astfel de procese să fie optimizate la fața locului. pentru, iată, pentru a corecta neajunsurile descoperite. Și decisiv pentru noi este să vedem dacă ce prevede Comisia ca fonduri, dacă sunt fonduri suficiente în următoarea etapă a dezafectării, sau dacă nu putem recunoaște deja cumva probleme care, iată, întârzi aceste proiecte și le fac mai scumpe. Deci putem să le recunoaștem aceste probleme și să le corectăm? Și un alt punct, și aici ajungem la problema susținerii profesionale a dezbaterii noastre. Am discutat cu colegul Marinescu, care a fost raportor din partea PPE, și ne-am uh, certat foarte intens care spunea că 2020 susținerea comisiei trebuie să se încheie, dacă e realist, da sau nu. Eu am văzut că nu poate fi cazul, pentru că cel mai avansat proiect din Slovacia se va încheia abia în 2028. Bine, comisia poate spune în continuare, ok, am plătit destul, și oprim susținerea financiară. Dar atunci eu spun că nu ne mai putem respecta uh, obiectivul de a închide toate aceste centrale. Și trebuie să avem o bază pentru a putea spune dacă costurile la care ne așteptăm vor fi ele acoperite? Când am fost în Slovacia de curând, am constatat că după calculele de acolo lipsesc 120 de milioane. Bine, acum se va putea spune că poate aceste fonduri vor, fi, vor veni în cadrul financiar de după 2020. Și redeschidem discuția și vedem dacă dorim să mai plătim această dezafectare și continuăm discuția atunci cine va mai fi uh, prezent aici. Interesant pentru mine însă va fi, sau este, în ce măsură putem avea încredere că lipsesc doar 120 de milioane. Cât de profesional au fost uh, făcute aceste calcule? Mai sunt și alte întrebări la care se referia doamna Cresle întrebări pe care le vom transmite viitorului Parlament. Mulțumim domnului Gaier, urmează colegul Ehrenhauser, care însă a plecat, domnul Zeller. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am fost membru al delegației care a vizitat Coslodui și mă voi referi doar la ceea ce am văzut acolo. am venit cu sentimente uh, foarte împărțite. În etapa preaderare și după, Bulgaria s-a obligat să închidă, să dezafecteze, măcar parțial, centrala de la 2, pentru că știm că două unități sunt încă în funcțiune, iar 5 și 6 sunt în uh, extindere, se va adăuga o a 7 dar vor dezafecta unitățile de la 1 la 4. Și pentru aceasta, Bulgaria primește fonduri și nu puține din bugetul Uniunii, odată pentru dezafectare și pentru, în același timp, mai e o sumă care să acopere pierderile suferite prin închiderea acestor reactoare și măsuri de eficientizare energetică, analizarea unor energii alternative și așa mai departe. Senzația mea cu toți partenerii de discuții pe care am avut, senzația mea a fost că decizia de a închide centrala nu se bucura de susținerea nimănui din celor cu care am vorbit acolo. Ceea ce ne arată cum este tratată problema. Ni s-a spus foarte clar că centrala e un element cheie al producției de energie electrică din Bulgaria și că închiderea lasă o gaură greu de astupat. Și întârzierile care au apărut în acel proces ne-au fost uh, argumentate, au fost argumente de înțeles, dar de multe ori erau elemente care puteau fi cunoscute dinainte facilități suplimentare necesare pentru dezafectarea de acolo, au trebuit construite aceste facilități și mai departe. Cum au spus și antevorbitorii, rămân multe întrebări deschise. Și în 2012 a existat o dezbatere în Bulgaria în care se discuta dacă două din unitățile dezafectate n-ar putea fi repornite pentru a îmbunătăți situația, dar uh, guvernul a zis că a fost o promisiune politică față de Uniunea Europeană și obligație prin tratatul de aderare. Ceea ce mi-arată însă că voința nu există pentru a duce la bun sfârșit această dezafectare. Iar la problema responsabilităților, Multe multe persoane cu care am vorbit, fiecare avea un pic de responsabilitate, însă nimeni nu s-a declarat responsabil pentru întregul proces. Ceea ce mi-a adus aminte, eu am crescut în Republica Democrată Germană, mi-a adus aminte de situația socialismului de atunci. De la noi Existase o carte pe vremuri în, uh, în RDG. Situația denumită ca lipsă de responsabilitate organizată. Fiecare dă vina sau responsabilitatea pe altul. De aceea nici nu am primit răspunsuri la multe întrebări. Autoritatea responsabilă, SERAF, are în organigramă 650 de angajați. Ei sunt responsabili de dezafectare. La fața locului am văzut cel mult 35 de muncitori lucrând efectiv. Um, elementele uh, centralei au fost de pozitate în Rusia. Nu a fost încă clar dacă e o măsură definitivă sau dacă vor fi aduse înapoi sau dacă vor fi prelucrate. Totul a fost, desigur, destul de scump. S-ar putea da o serie întreagă de astfel de exemple. Ce s-a întâmplat cu cele 200 de milioane pentru dezvoltarea altor sursă de energie. Și la această întrebare am primit un răspuns parțial, nesatisfăcător. Am discutat cu un ONG, am vrut să vedem ce informații ar avea aceștia. Răspunsurile au fost foarte negative și foarte critice. Așadar, la mine um, senzația rămâne așa cum se întâmplă și în Germania de multe ori, dacă banii vin din afară, se speră că dacă lucrurile au funcționat până acum, vom mai primi bani și dacă noi dăm argumentele, reușim să ne asigurăm o supraviețuire. Am văzut-o și în situația Republicii Democrate Germane, care fusese însărcinată o, o structură cu trecerea de la economia socialistă la, da, cu, cu reforme și trebuiau să lucreze până în 99 să, și din 97-98 au început să spună că nu pot termina la timp și trebuie să primească fonduri suplimentare. Mulțumesc pentru discuție. Ce rămâne uh, este că vom continua să urmărim situația. E clar însă că au fost cheltuiți bani mulți, banii contribuabilului european și ar trebui să vedem și rezultate. Mulțumesc, domnule Țeler. Am încheiat lista de vorbitori, deci o serie întreagă de aspecte interesante. Domnule Schmidt, Doriți să răspundeți? Au fost uh, evaluări, pe de o parte observații, dar și întrebări. Dacă doriți, vă rog. Vielen Dank. Mulțumesc. În ceea ce privește detaliile care au fost prezentate drept reproșuri, Aș prefera să răspundem în scris. Atunci putem da răspunsuri mult mai detaliate și putem prezenta argumentele noastre. Aici nu avem timpul necesar, dat fiind faptul că Sunt multe persoane care nu cunosc detaliile proiectelor și nu are rost să le discutăm aici. Vă stăm însă la dispoziție și vă stăm oricum la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc pentru faptul că a reieșit aici că noi dorim să facem propuneri pentru îmbunătățire. Acesta a fost scopul nostru. <clears throat> Sigur, nu putem noi uh, emite regulamente, nu putem noi propune o finanțare comună a acestor proiecte de dezafectare. Dacă se dorește așa ceva și dacă se consideră că ar fi o cale eficientă, deci ca statul membru și Uniunea Europeană sunt interesate ca proiectele să fie desfășurate cât mai eficient, atunci ar fi o posibilitate de a da această încurajare, pentru ca și statul care profită de aceste subvenții să fie interesat ca proiectele să fie duse bine la, la un bun sfârșit. Acesta este una dintre ideile pe care am propus-o pentru a atinge această eficacitate. Ce spunea domnul Zeland de o neresponsabilitate socialistă, am văzut și noi acest lucru în câteva cazuri, în Bulgaria, dar, de exemplu, am văzut și în Slovacia o cu totul altă abordare. și am văzut cum arată o organizație care își înțelege foarte bine această sarcină principală de a organiza uh, dezafectarea. Probleme există peste tot, uh, acest lucru se întâmplă. Însă cum sunt tratate aceste probleme? Se lovesc cu capul de ele în mod, nati- în mod naiv sau uh, le prevăd și le încearcă să le soluționeze din timp. Aceste lucruri uh, mai pot fi îmbunătățite, de aceea spunem când vine vorba de valoarea riscului că se pot face îmbunătățiri. Sunt surprize care n-ar trebui de fapt să fie surprize, care pot fi pregătite. Și dacă acest lucru devine filozofia companiei care se ocupă de dezafectare, atunci surprizele acestea devin uh, previzibile și nu ne trezim cu întârzieri de proiecte. Propunerile de îmbunătățire pe care le-am făcut au fost bine gândite. <clears throat> nu au fost copiate din vreun manual. Dar eu n-am citit, de fapt, niciodată vreun manual de economie iar în acest proiect m-am uh, bazat strict pe faptul că din discuțiile cu responsabilii respectivi am uh, elaborat, am învățat niște lucruri, am aflat niște lucruri și de aici am dedus uh, aceste concluzii. Concluziile acestea noi le-am tras și bazat pe experiența noastră pentru că am participat personal la multe proiecte de dezafectare. Și nu pot decât să recomand să aveți în vedere aceste recomandări în deciziile dumneavoastră. Banii pe care îi cheltuim cu dezafectarea în interesul uh, contribuabilului acești bani ar trebui, desigur, cheltuiți în mod optim și asta încearcă să facă și recomandările noastre. Mulțumesc, domnule Schmidt. Mi s-a spus că mai e prezent aici reprezentant din partea Slovaciei, reprezentanța permanentă. Mulțumesc. O scurtă observație. Autoritățile noastre analizează acest raport în momentul de față. E un subiect complex și în acest sens nu am putut veni încă cu observații, dar vă vom trimite observații în scris în următoarele zile, așadar vă puteți aștepta la comentarii detaliate din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumim! Și doriți să întreb în încheiere dacă Curtea de Conturi mai dorește să ia cuvântul. Nu? Dacă din partea comisiei ar mai fi ceva de spus? Vă rog. Just on a general note. Doar în uh, legătură cu un aspect de ordin general, suntem dispuși să avem un schimb de informații tehnice, să purtăm uh, discuții, iar recomandările făcute în acest studiu sunt uh, bazate pe prea multe um, date care uh, nu sunt certe. Din acest punct de vedere am pune sub semnul întrebării aceste rezultate. Dar pentru orice tip de informații complementare um, stăm la dispoziție și de asemenea mulțumim pentru activitatea desfășurată. Mulțumesc foarte mult. Raportorul, doriți să luați cuvântul încă o dată în încheiere, vă rog doar pentru a face o sinteză. Activitatea noastră nu a fost încheiată în felul acesta, pentru că acum am vizitat cele trei obiective. Uh, dispunem și de acest uh, studiu al uh, Institutului ecologic și vom mai analiza odată rezultatele acestui studiu împreună cu administrațiile naționale pentru a vedea care sunt posibilitățile de punere în aplicare a recomandărilor făcute de la Institutul ECO. Și sigur că va trebui să tragem consecințele politice. Ne vom consulta cu coordonatorii să vedem care sunt problemele rămase deschise, așa cum a propus și Inge, și sigur că vom analiza forma adecvată pentru încheierea aceste activități. Că se va transforma într-un raport de inițiativă anul viitor, nu sunt foarte sigur pentru că um, am mai avut un raport de inițiativă legat de acest subiect, care până la urmă a, s-a terminat cu mai multe întrebări decât cu răspunsuri. Deci să vedem cum vom putea noi doi să Uh, și cele două comisii din uh, Parlamentul European care se ocupă de această problemă să încercăm să contribuim la o rezolvare corespunzătoare. Pentru că uh, faptul că două comisii se ocupă de această problematică ne permite să vedem cum vor putea acești 860 de milioane de euro în următorii șapte ani să fie uh, investiți uh, cât mai înțelept în această activitate de dezafectare. Și Comisia ITRE de altfel se ocupă de această problemă și va trebui să vedem care ar fi abordarea cea mai adecvată. Descărcarea de gestiune a Comisiei nu este decât uh, un punct de pornire din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și în felul acesta am încheiat dezbaterea și pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Într-adevăr, trebuie să vedem care trebuie să fie consecințele politice ale vizitelor noastre la fața locului și care sunt concluziile în baza acestui studiu. Rețin și disponibilitatea Comisiei de a rămâne într-un schimb de informații cu noi. Mulțumesc doamne Ustohanova și domnului Schmidt pentru prezentarea acestui studiu. Mulțumesc, încheiem aici ședința ședința. Reluăm lucrările după amiază la ora 15.